Right. Good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Bun venit la prima ședință a comisiei noastre după vacanța de vară. Sper că v-ați revenit, sper că v-ați bucurat și de soarele verii și ar fi cazul să începem cu proiectul de ordine de zi. Avem la primul punct adoptarea ordinii de zi de astăzi și de mâine, dacă nu sunt comentarii, se adoptă agenda. Nu sunt anunțuri din partea mea. Deocamdată putem trece la punctul 3, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2019, toate secțiunile, raportor, colegul nostru, domnul Benifei, bun venit! și putem trece direct la vot, cu excepția cazului în care domnul raportor are ceva de spus. Se pare că nu e cazul. Începem atunci cu acesta. Începem cu lista de vot cu privire la procedura bugetară. Lista de vot. Dacă nu mă înșel, putem începe. Cum se anunță asta? cu primul punct. Hai să începem amendamentul 5, 2, 3, 6. Toată lumea, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 2, 3, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 1, 5, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5159 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5160 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5201 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6529 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5162 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Apoi 5, 2, 3, 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5, 2, 5, 3, 2 s-a retras. <clears throat> Ajungem la 5, 2, 3, 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromis 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5, 2, 0, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5, 1, 6, 3 pentru, împotriva abțineri se respinge. 5164 pentru, împotriva abțineri se respinge. 5235 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5166 pentru, împotriva abțineri. De încălzire să verificăm la 5166. S-a deschis votul. The vote is closed a închis votul și s-a respins. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5205 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi 5172 pentru împotriva abțineri. Verificăm 5172, s-a deschis votul. S-a închis votul. 47 la 4, e un vot clar. 5206 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5173 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5179 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5150 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5190 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5208 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5171 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 5213 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5214 pentru împotriva abțineri se adoptă. 51 cel adie caduc. 5151 pentru împotriva abțineri. Verificăm 5151 s-a deschis votul. And it's closed. Se închide votul și s-a adoptat. 28 la 22. 5215 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5216 <clears throat> pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 nu e caduc. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5219 pentru, împotriva abțineri Verificăm 5219, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. În mod clar s-a adoptat 5220 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5221 pentru împotriva abțineri se adoptă. Nu. Următorul Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi avem un vot în bloc în legătură cu 5 amendamente. Cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Apoi un alt vot în bloc. Amendamente de la 5175 până la 6258. Cine e pentru, împotriva, abține, se adoptă. Și în fine, 6, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă de asemenea. Deci, asta a fost. We then... Și ajungem acum la proiectul de aviz privire la bugetul general Uniunii Europene pentru anul financiar 2019, toate secțiunile. Raportor din nou, domnul Brando Fenifei, Aveți ceva de spus? Nu? Trecem așadar la vot. Începem cu amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 2. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm așadar amendul 4, s-a deschis votul. S-a închis votul. Un vot foarte clar. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A, ah, rezultatul nu s-a anunțat. 26 la 7 sau cam așa ceva, spune vorbirea. Și cu multă abținere. Ajungem la amendamentul 7. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la 4. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Apoi de la 38 până la 41 pentru, împotriva abțineri se respinge. 42 pentru, împotriva abțineri se respinge. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 44 e caduc, 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. și ajungem la compromisul 8. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la votul electronic cu la proiectul de aviz în varianta modificată. S-a deschis votul. 56 voturi din 56 s-a închis votul. 43 uh, pentru 5 uh, împotriva 8 abțineri. Felicitări raportorului și vă mulțumesc pentru munca rodnică. Așadar, ministrul de externe e prin zona, prin apropiere. Okay, uh... Vă rog să rămâneți în sală. Ne mișcăm mai rapid. Trebuie să ajungă și domnul ministru.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 So, ladies and gentlemen, dear colleagues, deci, doamnelor și domnilor, vă rog să reveniți la locurile dumneavoastră. Am vrea să continuăm ședința Comisiei noastre de afaceri externe. Înaintea dezbaterii cu privire la raportul de progres de țară, mă bucur să-i urez bun venit domnului Nicola Dimitrov, ministrul de externe al fostei Republicii Iugoslave a Macedoniei. Bun venit la comisia noastră. Aș vrea de asemenea să urez călduros bun venit doamnei Ruzi Popovska, recent numită ambasador. Bun venit la comisia noastră și mult succes la activitatea la Bruxelles. Domnul Dimitrov e un oaspete bine cunoscut, figură bine cunoscută din politica din Macedonia. Așteptările noastre cu privire la guvernul care și-a început activitatea în iunie 2017 sunt foarte mari după o criză politică prelungită. Schimbând situația din trecut, ați adus din nou țara dumneavoastră printre partenerii de încredere reformele, eforturile diplomatice ale țării dumneavoastră de când v-ați adresat ultimata comisie noastră în octombrie 2017, rezultate impresionante, deși mai rămân multe de făcut, desigur. Aceste eforturi au fost recunoscute atât de Uniunea Europeană cât și de liderii NATO. Țara dumneavoastră a fost invitată să înceapă discuțiile pentru aderarea la NATO și la Uniunea Europeană în vara următoare. Și acum o să vă dau cuvântul să auzim din partea dumneavoastră ce se întâmplă în țara dumneavoastră acum că vedem evoluțiile în lumina viitorului referendum. Încă o dată bun venit la Comisia de Afaceri Externe și ne interesează în toate partidele să vedem cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule McAllister. Este un privilegiu deosebit să fiu alături de dumneavoastră. De data aceasta am ajuns uh, cu bine și sper că acesta este un bun început uh, pentru a începe acum o călătorie ușoară care începe acum și să sperăm că se va încheia în iunie 2019 cu conferința interguvernamentală. Voi fi cât se poate de succint, mă voi concentra pe cele mai importante subiecte, astfel încât să avem mai mult timp pentru a avea o dezbatere reală. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră pentru a putea răspunde și doresc să încep prin a aprecia oh, acest uh, Parlament și activitatea sa, pentru că cred că avem un uh, angajament foarte consistent uh, pe această cale. Dumneavoastră ne susțineți prin liniile dumneavoastră și ale grupurilor parlamentare și cred că este foarte bine să existe un astfel de model, pentru că este foarte bine să urmăm recomandările dumneavoastră. Apreciem uh, angajamentul prin intermediul dialogului Jean Monnet. Avem de asemenea uh, întâlnirea delegației interparlamentare uh, din, de la Scopie și de asemenea vom uh, găzdui împreună cu dumneavoastră o conferință pe uh, tema tineretului în uh, luna septembrie, tot la Scopie. Doresc să subliniez faptul că vin cu vești bune, ceea ce ar putea să fie surprinzător, ținând cont de vremurile grele pe care le trăim, atât în Europa, cât și în alte părți și pe alte continente. Trebuie să vedem uh, de unde am pornit și unde am ajuns în prezent. Am pornit la 1 iunie anul trecut în această călătorie, deci la 1 iunie 2017, iar uh, acele erau niște zile care urmau după un eveniment uh, întunecat din tradiția noastră. Este vorba despre aprilie 2017, când a existat o criză parlamentară puternică. Macedonia era o țară care era descrisă ca fiind o țară care a capturat instituțiile, existau probleme în ceea ce privește statul de drept, uh, aspecte judiciare problematice, de asemenea, uh, libertatea mass media era aproape inexistentă. De asemenea, uh, instituțiile publice uh, de radiodifuziune au uh, decis să nu transmită aspecte care vizau abuzuri și corupție în statul nostru. Dar de atunci și până acum am reușit să schimbăm acest tip de politică. Ne-am concentrat la nivel intern pe progres am încercat să ne reconstruim democrația și am încercat să mergem chiar mai departe de atât, pentru că dorim să ajungem uh, la o societate matură. Opinia publică este supărată și există organizații ale societății civile care s-au implicat foarte mult. Ne-am învățat lecția și dorim să arătăm public uh, implicarea noastră, să se vadă ceea ce facem. Un exemplu pe care doresc să vi-l dau este că atunci când a existat o scurgere a compensațiilor financiare, Um, referitor uh, la uh, fondurile pentru campania electorală, publicul a reacționat cât se poate de negativ, iar aceștia au fost forțați să uh, își dea demisia. Am un rezultat foarte bun ca urmare a crizei este faptul că cetățenii noștri au devenit activi și au învățat o lecție foarte importantă, cea a implicării. De asemenea, pe lângă strategie uh, în domeniul uh, statului de drept și noile legi care au fost adoptate în Parlamentul nostru, uh, trebuie să punem accentul pe implementare, pentru că există sentințe în care au legătură cu procurorul general și, de asemenea, există o serie de cazuri împotriva infractorilor și organizatorilor atacului asupra Parlamentului din aprilie anul trecut chestiunile care vizează responsabilitatea sunt de asemenea foarte importante. Și doresc să apelez de la dumneavoastră pentru că veniți din uh, mai multe familii politice. Iar poli- criza politică din uh, Republica noastră, din Republica Macedonia, de fapt, vorbeam despre o criză a impunității, pentru că nu putem vorbi despre luxul un, uh, unei lupte ideologice între stânga și dreapta în țara noastră. Situația din țara noastră era aceea a unei lupte pentru a salva democrația și era o luptă între ceea ce este bun și ceea ce este rău, forțele binelui și forțele răului. Și cred că mobilizarea nu a depășit numai liniile etnice, ci și pe cele politice, pentru a ajunge la această schimbare politică care a fost uh, realizată. Situația în domeniul mass mediei este ca și când am vorbit acum despre o altă țară. Acum au loc dezbateri, iar dezbaterile sunt un lucru sănătos într-o societate democratică. Înainte de alegeri, în 2016, au existat câțiva ani în care nu aveau loc dezbateri între oponenții politici, chiar și înainte de alegerile parlamentare. În ceea ce privește relațiile internaționale și politica noastră externă. Avem cinci vecini, au existat probleme în relațiile cu mulți dintre ei. Au existat două probleme importante cu doi uh, vecini de noștri care sunt membri ai Uniunii Europene. Este vorba despre vecinii greci și, de asemenea, prietenii din Bulgaria. Am reușit, uh, însă, să ne îmbunătățim relațiile cu ei. Trăim într-o regiune care are o istorie bogată, dar care nu s-a confruntat uh, suficient cu prezentul și cu viitorul său. De curând ne-am schimbat geografia, de asemenea au avut loc evoluții istorice, dar este foarte important să ne configurăm și viitorul. Și acesta este un viitor comun și este un viitor european. Ceea ce am făcut a fost să punem accentul pe reconciliere, pe unificare prin integrare europeană. Am uh, folosit cuvintele unuia dintre uh, părinții fondatori, Schumann, care a spus că Europa nu va fi construită dintr-o dată sau conform unui singur plan, dar va fi construită prin realizări concrete care vor duce la solidaritate. Ceea ce au făcut cele trei țări, Macedonia, Bulgaria și Grecia, a fost exact acest lucru. Au ajuns la realizări concrete care au dus la și mai multă solidaritate. Și aș dori să exprim aici, în fața dumneavoastră și să o spun public, că mulțumesc leadershipului din Sofia și de asemenea din Atena pentru faptul că au demonstrat că se poate declar pe parcursul dezbaterilor cu privire la statutul nostru la întâlnirile care au avut loc la consilii, la Consiliul European, uh, aceste relații. Uh, voi încerca să nu ofer foarte multe citate, însă voi mai folosi unul pentru că cred că este foarte important. Evidențiază amploarea succesului obținut. Pentru că nu a fost vorba numai despre o soluționare a unei crize din Balcani, unei crize bilaterale. Un uh, citat din 1914 a unui uh, laureat pentru pace la premiul Nobel a participat la uh, Comisia Carnegie a încercat să examineze motivele care au dus la războiul din Balcani. Este vorba despre un citat din 1914. Cei care sacrifică interesul general în fața interesului personal sunt cei mai importanți. Acesta trebuie înțeles și, de asemenea, uh, cei care își apără țara, indiferent de ceea ce se întâmplă, necondiționat, sunt cei mai importanți. Uniunea și reconcilierea sunt uh, singurele soluții care pot fi valide. Aceasta, asta este ceea ce s-a întâmplat, de fapt, și în aceste ultime 14 luni în regiunea noastră. Sunt foarte bucuros că multe state membre, unele mai mult decât altele, recunosc uh, și au recunoscut întru totul această evoluție care a avut loc în regiunea noastră. Cu toate acestea, noi nu căutăm favoruri, de asemenea nu dorim uh, un proces de aderare politizat, nu dorim să fim recompensați numai uh, datorită curajului politic și a viziunii de care am dat vadă, a faptului că ne-am gândit uh, ce este important pentru viitor în rezolvarea acestor probleme. Țările ar trebui să fie uh, judecate în funcție de performanțele lor, ținând cont de criteriile de la Copenhaga. Iar implementarea planului 369 ne-a adus în situația în care am reușit să obținem progrese notabile, acest lucru a fost specificat și în ultimul raport al Comisiei, care a fost publicat în aprilie, pentru că din nouă domenii care, asupra care se apleacă cu atenție Comisia, majoritatea a având de face cu aspecte prioritare și fundamentale, am reușit să înregistrăm progrese importante în cinci dintre ele. Așadar, facem progrese. Aș dori foarte pe scurt să vorbesc și despre uh, regiune. Pentru că sunt convins că vom putea să mai discutăm în detaliu despre toate aceste lucruri. Ne-am concentrat pe statul de drept, pe administrația publică, lupta împotriva corupției, de asemenea uh, reformele în domeniul serviciilor de informații. Cu toții știm că discuțiile care au avut loc în regiune s-au concentrat și pe alte aspecte. Am uh, auzit mult vorbindu-se despre dialogul între Priștina și Belgrad. Când uh, am obținut pacea în Balcani, uh, în anii 90, viziunea europeană a câștigat, de fapt. Cu toții am mers înainte, cu toții am lucrat foarte mult pentru a face progrese, am făcut un bilanț și cu toții împărtășim o viziune în care regiunea este parte a Uniunii Europene, iar uh, frontierele nu mai contează atât de mult. Cred că faptul că această viziune a devenit acum uh, într-o oarecare măsură pusă sub semnul întrebării, faptul că aspectele geopolitice și competiția geopolitică din Balcani a revenit, se datorează în mare măsură lipsei de uh, atractivitate a procesului de aderare. Și nu cred că există vreo altă viziune care să ducă la pace durabilă, democrație și prosperitate în regiunea noastră. Cred că trebuie să ne concentrăm pe aceste lucruri și trebuie să investim suficientă energie în această direcție, să investim în procesul de aderare. Pentru că atunci când se înregistrează succese, acolo trebuie să oferim uh, recompense, iar acolo unde se înregistrează regres, trebuie să arătăm cu degetul și să pedepsim. Și aceasta este singura formulă care va duce la integrarea acestei regiuni, pentru că adesea ne gândim la Balcani ca și când uh, ar fi o zonă în periferia Europei. Balcanii sunt o insulă în uh, interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Poate că este o regiune periferică din punctul de vedere al atenției politice, dar din punct de vedere geografic este o insulă în interiorul Uniunii Europene. Iar criza din 2015-2016 ne-a arătat că așa stau lucrurile și ne-a arătat de ce această regiune este critică pentru securitatea Europei per total. Nu avem alternativă. Aceasta este o regiune care Uh, este importantă din punct de vedere economic, uh, de asemenea, tranzacțiile comerciale trec pe aici, două treimi dintre acestea. Uh, investițiile străine, de asemenea, joacă un rol important. Deci, suntem cu toții în aceeași barcă din punct de vedere economic, politic, iar și securitatea este un aspect important în acest domeniu. Ultimul punct, referendumul. Cred că avem uh, aici o intersecție foarte importantă din punct de vedere istoric la care ne găsim. Este un punct de răscruce. Eu voi avea 46 de ani în uh, luna viitoare și este a doua șansă pe care o are generația mea pentru a se asigura că țara mea uh, trece de partea certitudinii. Am așteptat uh, foarte mult într-o sală de așteptare, atât în ceea ce privește aderarea NATO, cât și în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. Politicienii și-au construit uh, cariere certându-se cu vecinii. Dar nu se poate să existe o țară de succes în Balcani dacă regiunea per ansamblu nu înregistrează succes. Cu toții trebuie să fim aliați. Ceea ce avem nevoie în regiune este o uh, reformă a competiției. Ai cui uh, judecători sunt mai independenți și mai eficienți? Cine are cea mai independentă mass media? Cine are cel mai bun sistem de educație, respectiv de sănătate? Competiția cu privire la istorie, cine este cea mai veche națiune, cine are cele mai uh, glorioase victorii, aceasta nu este o competiție eficientă, productivă. Și sigur că e bine să fim mândri de istoria noastră, dar trebuie să arătăm că această generație poate să fie mândră de realizările din prezent și din viitor. Și dacă vom eșua în a face acest lucru, vom ajunge să avem foarte multe talente, dar talentele noastre să plece din țara noastră. Pentru a păstra tinerii în țară, trebuie să aducem Europa în regiunea noastră, în țara noastră. Și suntem hotărâți să facem acest lucru, vom câștiga acest referendum. Avem o tradiție de a lua decizii importante atunci când suntem puși în fața unor dileme grele. Și se poate cere o situație politică mai bună în ceea ce privește responsabilitatea, pentru că anumiți politicieni, unii dintre noi, fug de responsabilitate în ceea ce privește faptele din trecut, iar alții fug uh, din fața asumării responsabilității cu privire la viitor. Acestea sunt uh, probleme dificile pentru unii înseamnă un autosacrificiu la nivel politic. Însă referendumul nu este vorba despre, nu, nu se referă la stânga, la dreapta, la a ne plăcea sau a nu ne plăcea această situație. Este vorba strict despre viitorul acestei țări, despre a clădi prietenii într-o regiune în care este nevoie de mai multă prietenie. Mă voi opri aici și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Thank you. Thank you. Mulțumesc, domnule ministru Dimitrov, pentru această prezentare, pentru prezentarea poziției politice în 16 minute. Când veniți în comisia noastră pentru afaceri externe, sunt mulți colegi care participă și doresc să ia cuvântul. Avem un număr record, aș spune, de solicitări de intervenție și deja vreau să vă spun că Lista intervențiilor am închis-o, pentru că avem deja 17 colegi pe listă. O să încerc să fiu cât mai echitabil pentru toate grupurile politice. Care e sugestia dumneavoastră? Să-i ascultați pe toți, după aceea să răspundeți sau să-i împărțim în două subgrupuri? În două. Bun. Când dumneavoastră ne semnalați că aveți suficiente întrebări, ne oprim și dați răspunsurile atunci. Începem cu PP-ul. Domnul Preda. Uh, Mersi, um, uh, infiniment, prezident. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, mulțumesc pentru intervenție și prezență. Cristian, o secundă, spune domnul președinte. Ok, c'est bon? Voilà, donc euh, merci d'être là et merci de votre intervention. Mulțumesc pentru prezență și pentru intervenție aș vrea să vă spun două lucruri foarte pe scurt. Cu patru ani în urmă eram uh, destul de reticenți uh, cu privire la acest subiect. Marea majoritate a spus, bun, uh, facem pasul. Lucrurile s-au schimbat însă în ultimul timp. În primul rând în Parlament, apoi și la nivelul Comisiei. Sperăm că și la nivelul Consiliului va exista o mai mare încredere cu privire la ce se întâmplă în Balcanii de Vest, pentru că acordul dintre Macedonia și Grecia arată foarte clar că Balcanii pot să uh, evolueze în direcția bună. E o veste foarte bună și asta este motivul pentru care trebuie să susținem cele două părți, și macedonienii și grecii, pentru ratificarea acestui acord. Mulțumesc! Thank you, Christian, for the S&D. Mulțumim, Tonino Pițula pentru Socialiști Democrați. Un minut și jumătate pe intervenție, dacă se poate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E o mare plăcere să-l vedem pe domnul ministru aici. Vrem și să vă spunem că noi simțim că acum există speranță și e o bucurie să vedem că s-a ajuns la acest acord, pentru că uh, Întregul proces de extindere al Uniunii Europene devine acum mult mai logic. Uh, am înțeles că pe 30 septembrie, mm, sper că pe 30 septembrie după referendum vom fi la fel de bucuroși. Am o întrebare, cu o lună înainte de referendum, cum vedeți dumneavoastră relațiile interetnice din Macedonia? Știm că au jucat un rol important în politica din regiune. Și o a doua întrebare. Știu că mulți doresc ca rezultatul referendumului să aducă Macedonia într-o situație de nesiguranță, cum era înainte. După părerea dumneavoastră, asta se întâmplă datorită unor campanii care sunt derulate din afara Macedoniei? care să afecteze referendumul, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu alegerile din Statele Unite? Deci considerați că sunt factori din afara UE care joacă un rol în ceea ce se întâmplă? Thank you to... Mulțumim, Tonino. ECR Charles Stanock. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit uh, domnului ministru Dimitrov. Mă număr printre uh, fondatorii grupului Prietenilor Macedoniei sunt un prieten de peste 20 de ani al țării dumneavoastră și uh, totuși sunt și elenofil pe fiecare subiect, cu excepția um, chestiunii numelui țării dumneavoastră și uh, sunt într totul de acord că vă confruntați cu niște provocări foarte dure pentru o țară așa de mică, fără ieșire la mare. În trecut ați avut uh, diviziune ce războaie și așa mai departe. Dar acum începe să se întrevadă un viitor în ciuda încercărilor de ingerențe externe, în mare parte din Est. Uh, Guvernul dumneavoastră, prin urmare, trebuie să fie felicitat cu privire la acordul istoric privind numele țării cu Grecia, cu mediere ONU și sigur aveți sprijinul grupului nostru pentru depășirea barierelor finale din referendumul din 30 septembrie, care va deschide poarta, sperăm noi, către aderarea la UE, pentru că peste de 10 ani ați fost candidat fără să vi se permită să începeți uh, negocierile și, și aderarea la NATO sperăm. Și astfel uh, regiunea va intra într-o perioadă stabilă de pace. Se vorbește și de un acord între Kosovo și Serbia cu privire la disputele lor și, sigur, marile fluxuri migratorii, cel puțin deocamdată, au fost diminuate. Și ca observație finală, Uh, știți că eu sunt destul de critic cu privire la Brexit, e un lucru pe care îl regret, însă Regatul Unit dorește să rămână implicat în regiune, după cum am văzut uh, summitul de la Berlin cu privire la procesul de uh, la Berlin organizat în Londra. Sper că referendumul va da rezultatele dorite. Mulțumim! Domnul Weigel acum din partea ALDE. Bună ziua, domnule ministru, felicitări pentru negocierea pentru uh, abilitățile de care ați dat dovadă pe durata negocierilor și vreau să îi felicit și pe colegii greci și pe ambii prim-ministri. Ați făcut o treabă minunată pentru această parte a Europei, unde părea imposibil să se găsească o soluție și totuși, iată, ați intrat într-o nouă structură a relațiilor din Balcani. Sper ca lucrurile să fie permanente. Aș vrea să menționez un lucru. Referendumul trebuie să fie un eveniment care să atragă toți cetățenii Macedoniei în aceeași direcție. Toate părțile trebuie să se țină de cuvânt în ceea ce privește acordul de la Prăjino și uh, următoarele, sigur. Toți cei implicați trebuie să acorde cea mai mare importanță interesului țării. Nu trebuie să încerce să marcheze puncte pentru propriul partid. Cum uh, să ne asigurăm, prin urmare, că va exista această unitate din acest punct de vedere extrem de important? Cum veți coopera cu opoziția, de exemplu? for the Green Group, Thomas. Mulțumesc, Thomas Bergeris, pentru verzi. Uh, thank you, Foreign Minister, for... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnului ministru pentru că ați venit încă o dată în comisia noastră. Este un lucru foarte bun pentru noi. Suntem uh, grupul cel mai consecvent în ceea ce privește susținerea integrării barcanilor de Vest uh, în Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani. Vreau să vă și felicit cu privire la această realizare diplomatică istorică, care evident că trebuie să se încununeze cu un referendum de succes ceea ce sperăm să se și întâmple. Întrebarea mea însă nu are legătură cu această chestiune și nici cu situația externă a Macedoniei direct, ci mai degrabă uh, vreau să mă refer la relații. Ați vorbit despre nevoia de uh, o reformă a concurenței în domeniu și sunt de acord, însă există un domeniu care necesită coordonare și cooperare regională înainte de concurență, și anume lupta împotriva corupției Guvernul macedonian poate să ofere un nou impuls luptei deja existente, dar destul de slabe, împotriva corupției? Mulțumesc! Mas. Mulțumesc, Tamas! Gue Angel, vicepreședintele Parlamentului, domnul Papadimulis, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! În intervenția mea Vreau să-i mulțumesc domnului ministru de externe Dimitrov pentru prezența alături de noi. Vreau să-l felicit de asemenea pentru rezultatele opțiune. La fel și pe ministrul nostru de externe, domnul Coțias, pentru că vorbim despre un acord foarte important istoric la care s-a ajuns și care face bine tuturor membrilor Comisiei Parlamentului. Peste o lună, acest acord va fi ratificat, acordul între cele două țări și țara se va numi Republica Macedoniei de Nord. Și astfel dilema în care ne-am zbătut atât de mult timp uh, va lua sfârșit lucru care ne mulțumește foarte mult, la fel cum ne mulțumește și faptul că guvernul dumneavoastră va continua cu schimbările, cu evoluția, cu lupta împotriva corupției pentru a permite Balcanilor de vest să prospere. Vă garantez că partidul nostru, Siriza, este alături de dumneavoastră în eforturile pe care le faceți și sperăm că rezultatul referendumului va fi unul bun. Și acum întrebarea. Există țări în Uniunea Europeană sau în afară, care, după părerea dumneavoastră, nu-și doresc acest rezultat de succes a referendumului? Mulțumesc, grupului FTD, domnul Casaldo. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă urez bun venit, domnule ministru, alături de noi, pentru că aici e și casa dumneavoastră și a poporului dumneavoastră. Ne vorbim despre un rezultat istoric și în intervenția dumneavoastră ne-ați spus uh, câte eforturi au fost făcute și de aceea vrem să vă felicităm pe dumneavoastră și pe prietenii greci pentru acest acord și să salutăm eforturile făcute pentru continuarea reformelor. Am și eu câteva întrebări pentru dumneavoastră. Prima se referă la campania în vederea referendumului care urmează să aibă loc. Vă gândiți să lansați o discuție la nivel național care să implice mass media, uh, lumea universitară, societatea civilă, astfel încât oamenii să fie cu adevărat informați cu privire la importanța referendumului și să contracareze uh, efectele celor care vor să boicoteze acest proces și să implicați uh, și generația tânără. În curând o să merg la Scopie, o să merg în țara dumneavoastră, tocmai pentru a mă ocupa de participarea tinerilor în politică. Prin urmare, subiectul e unul care mă interesează foarte mult. Și în al doilea rând, care este un calendar realist mm, pentru Macedonia, pentru a se alătura structurilor NATO și, în încheiere, o dorință a mea, o urare. Această concurență pozitivă în Balcani, să devină uh, una cu adevărat concretă zi după zi și țara dumneavoastră să fie o promotoare a unor exemple pozitive în întreaga regiune. Mulțumesc! Bun, cu domnul ministru am stabilit că mai luăm două întrebări, după care trecem la runda de răspunsuri, dar nu vă temeți că încercăm să acoperim pe toată lumea. Deci încă două intervenții. Haideți să introducem și o aromă grecească aici și dăm cuvântul domnului Pelodianis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dimitrov, domnule ministru Dimitrov, bine ați venit alături de noi. Ați uh, spus niște lucruri foarte interesante pe acest subiect, dar eu am o întrebare pentru dumneavoastră. vorbim de cineva care locuiește în New York, altcineva care locuiește în Noua Zeelandă. Cum îi numim pe locuitorii aceștia? Unul locuiește în Noua Zeelandă și unul în New York. Cam asta este întrebarea și cu situația din Scopie. Avem o denumire, Macedonia de Nord acum, și întrebarea este, sunteți un nord-macedonian sau un macedonian? Pentru că dacă sunteți un macedonian, va trebui să ne explicați dacă uh, etnicitatea în spațiul FIROM, de un, din ce decurge, care este perioada de timp pe care o folosiți din istorie, la care vă raportați din istorie pentru a vă defini. Stalin uh, a avut niște dorințe și idei expansioniste care includeau și regiunea dumneavoastră și ne întrebăm dacă aspectele culturale și lingvistice ar trebui să fie incluse în acest nou acord, poate. Pentru că trebuie să vedem care va fi statutul juridic al etnicității, al etniilor din Macedonia și al limbilor. Bun, mulțumim. Și domnul Andrulachis în încheiere tot din Grecia. Κύριε tot ε, τότε είναι Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. În primul rând, constat că uh, sala este plină ochi astăzi. Prin urmare, iată că uh, interesul față de subiectul acesta este foarte mare în rândul colegilor mei. În calitate de grec, eu îmi doresc să se găsească o soluție pentru problema aceasta a numelui, dar să fie o soluție care să respecte istoria celor două popoare, fără exagerările din trecut. Bun, acum întrebările, două la număr. În primul rând, referendumul. Întrebarea referendumului nu este da sau nu pentru acord, ci da sau nu pentru Europa. Dacă poporul votează da pentru aderarea la, va fi da pentru aderarea la Uniunea Europeană. Dar Ideea este că nu aveți majoritatea în Parlament pentru revizuirea uh, Constituției adică 80 de deputați din 120 pentru a putea face schimbările constituționale pe care le-a stabilit cu guvernul grec. Deci să spunem că rezultatul este da la referendum, dar dumneavoastră nu aveți numărul de deputați necesar. Ce veți face în acest caz? Mulțumesc! Bun, ne oprim aici eh, cu jumătatea întrebărilor și acum îi dăm cuvântul domnului ministru pentru a răspunde eh, în 10 eh, minute, dacă este posibil, la întrebări, după care trecem la a doua rundă de întrebări. Vă rog. Da, mulțumesc <clears throat> pentru cuvintele amabile, întrebările bune și întrebările dificile. în legătură cu declarația, Nu mi-aduc aminte o perioadă în care să fi avut relații interetnice mai relaxate în țară. Parțial, criza a introdus un element nou în relațiile dintre macedoneni și celelalte comunități pentru că exista recunoașterea faptului că suntem cu toții în aceeași situație, mai ales în centrele urbane. Dintr-o dată toată lumea și-a dat seama că detestă corupția, că toată lumea vrea justiție și responsabilitate, ceea ce a creat o problemă pentru peisajul politic actual din țară care în mare măsură continuă să fie etnic. Agenda etnică și oferta etnică s-ar putea să nu fie suficiente în unele domenii. Apoi, când <clears throat> țara progresează, merge înainte, speranța se răspândește și în societate și un factor major Acum așteptăm cu toții să vedem ce se întâmplă. Avem un referendum, un proces constituțional care ne așteaptă. Am început discuțiile de aderare la NATO. Așteptăm cu interes începutul discuțiilor de aderare cu Uniunea Europeană în viitor. Deci nu e o problemă și avem o politică fermă, o societate pentru toți. E unul dintre pilonii acestui guvern. S-au pus câteva întrebări care s-au referit la amestecul extern. Există forțe care nu se bucură când văd rezolvarea problemelor și că se fac progrese. Pentru noi, mai ales în legătură cu NATO, pentru că NATO, cred că aici e o problemă în ecuație, pentru noi e o misiune istorică încă ne îndeplinită. Am început 1993 când Parlamentul nostru a spus în unanimitate că am dorit să aderăm la Alianța Nord-Atlantică. Iată decizia noastră, opinia publică întotdeauna între două treimi și trei sferturi în sprijinul acestui obiectiv strategic și avem suficiente probleme în regiune și nu e nevoie și de concurențe suplimentare prin intermediari. Cred că și acele forțe o să-și dea seama până la urmă că rezolvarea problemelor și progresul pentru Balcani va fi bun și pentru ele. Poate că încă nu-și dau seama, dar o să se ajungă și acolo, mai ales pe termen îndelungat. Suntem vigilenți, facem tot ce ne stă în putință, avem asistență din partea prietenilor și aliaților pentru a ne asigura că oamenii sunt informați, pentru că dacă nu sunt bine informați, democrația eșuează. Poți ia deciziile potrivite doar în cunoștință de cauză. Deci facem asta, dar nu e deloc ușor. Avem un referendum și în Europa știm avem experiență ce s-a întâmplat cu alte referendumuri. Deci noi depunem toate eforturile să ne deschidem, să informăm ca oamenii să ia decizie liberă, dar în cunoștință de cauză, în legătură cu viitorul propriu. Cum să creăm unitate politică? O întrebare din partea domnului Weigel. E ceva ce încă mai învățăm. E un efort major de a conlucra pentru a formula întrebarea. S-au făcut câteva compromisuri politice, inclusiv în legătură cu alcătuirea Comisiei Electorale Centrale, împărțirea locurilor pe partide. Încă nu s-a rezolvat. Principalul partid de opoziție a spus că o să decidă public și apoi o să informeze publicul în legătură cu poziția, în legătură cu referendumul la început de septembrie, în jurul datei de 10 septembrie. Dacă aș fi meschin, asta mi-aduce aminte de copilul meu cel mai mic care împlinește 5 ani în septembrie și se enervează și când îl întreb de ce te enervezi, îmi răspund, dar nu o spun azi, spun mâine dar e ceva prea important. E o expresie în engleză, too big to fail, <clears throat> o instituție financiară prea mare ca să eșueze. Acest progres e istoric, nu e vorba despre mine, nici despre prim-ministrul Zoran Zaev, nici despre guvernul nostru sau partidele politice. E o șansă istorică de a închide o problemă istorică și ne-a deschide viitorul. Trebuie să existe o narațiune și pentru opoziție, să nu facă lucrurile mai dificile decât sunt, să-și asume responsabilitatea istorică și apoi să atace guvernul că nu ne facem bine treaba. În legătură cu economia, cu tare, cu tare, dar nu în legătură cu acest subiect. În uh, această maturizare în această perioadă de maturizare și pentru țară și pentru regiune avem cu toții provocările cu care ne confruntăm și ei trebuie să fie la înălțimea acestei răspundere istorice și asta nu se poate lega de răspunderea în legătură cu atacul asupra Parlamentului sau interceptările din 2015. Dacă vrei să fie o poziție credibilă în țară, trebuie să decizi în legătură cu principiile, statul de drept și responsabilitatea. Nu e vorba de ideologie politică aici. Combaterea corupției în regiune e o necesitate. Cred că sunt două, să le spunem, cele mai mari probleme corupția și clientelismul în Balcani, politizarea instituțiilor de stat. Trebuie să combatem aceste fenomene. E mai ușor să le combați când ești pe, la bordul trenului aderării. Cel mai bun instrument de reformă pentru a combate aceste fenomene. Am inițiat o rețea uh, regională de procurori care au, printre altele, sarcina de a coopera în combaterea corupției, pentru că s-a pus o întrebare legată de cooperarea regională în acest sens. Acum, în legătură cu campania care începe mâine, va fi scară largă, nu doar partidele politice, organizațiile din societatea civilă se vor implica și ele. În fiecare joi răspund în direct pe Facebook la întrebările cetățenilor în această săptămână legătură cu acordul, diverse acord, articole din acord, de ce am acceptat cu tare sau cu tare lucruri și n-am acceptat altul și vom continua să facem asta. Dacă sunt macedonean sau nu, sunt macedonean, am fost întrebat. Când intră în vigoare acordul, țara mea se va chema Republica Macedoniei de Nord suntem macedoneni, vorbim limba macedoneană, recunoaștem acest lucru. Recunoaștem faptul că în Grecia macedonean înseamnă altceva. În Grecia, macedonenii și nu vreau să intru aici într-o definiție a modului în care s-a ajuns la această situație, istoria antică, proprietatea regională asupra termenului, dar dreptul la autodeterminare, la autoidentificare există în Europa. În secolul al xxi al 2018, e de nedisputat, de necontestat. Acest acord se bazează pe doi piloni. Se face o distinție între Macedonia ca țară și Macedonia ca regiune din Grecia. Această regiune este erga omnes în toate scopurile, Trebuie să parcurgem un proces dificil de a ne schimba Constituția, pentru că vecinii sau vecinul acela dorește acest lucru. Trebuie să înțelegem că două țări europene care sunt învecinate ar trebui să poată să se accepte reciproc cum și ce simt. Politicienii nu pot schimba identității. Autoidentificarea e rezultatul unui proces istoric și nu putem, de fapt, să ne atingem de asta. <clears throat> Și cred că acesta e motivul pentru care m-am referit la proces ca proces de maturizare și vă rog să mă credeți că dacă facem lucrurile bine, dacă facem uh, suficiente investiții în prietenie, să ne cunoaștem bine unii pe alții, peste 5 ani, în 2023, vom privi înapoi și ne vom întreba cum de n-am făcut asta la începutul anilor 90. Am irosit atât de mult timp, am irosit o generație, am fi putut fi prieteni încă de atunci, vom fi prieteni de acum și pe viitor. Și totul se va calma. Și vă, mă opresc aici aștept celelalte întrebări. Mulțumim a doua rundă. <clears throat> Mai întâi, alt raportor, domnul Corava. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să îl salut pe domnul ministru, să-i urez bun venit. O întrebare directă. Și noi și dumneavoastră știți interesele enorme care hmm, determină situația din regiune. Mă opun pe plan politic, m-am exprimat de mai multe ori în plenarea Parlamentului European și de fiecare dată Vă întreb așadar dacă dumneavoastră credeți că faptul că guvernul dumneavoastră se realizează la aceste interese economice o să aibă consecințe favorabile pentru popor, ținând cont de trecutul violent din regiune și influența asupra regiunii Balcanilor Occidentali. Thank you, dear colleague. Mulțumesc, doamna Suiță. Mulțumesc, David. O să vorbesc în croată, spune vorbitoarea. Și croata e limba slavă. Nu poți să-ți uh, alegi nici familia, nici uh, vecinii. E de necontestat. Am spus că regiunea nu e insulă, nici Macedonia nu e insulă. e strânsă, înconjurată de membri ale Uniunii Europene și întotdeauna e o generație care trebuie să își asume această sarcină istorică și evident că <clears throat> generația dumneavoastră trebuie să-și asume răspunderea. I-a spus că e un proces de maturizare și despre asta e vorba. Trebuie cu toții să învățăm democrația și pacea de care ne bucurăm acum în regiune și Croația în regiune și nu vrem să vorbim despre Balcani, vrem să vorbim despre Europa de Sud-Est, dar cu siguranță e cea mai mare realizare din ultimele decenii și ar trebui să continuăm să depunem eforturi. Întrebarea mea e următoarea. Credeți că există vreo șansă ca dumneavoastră să realizați un consens cu opoziția, pentru că numai dacă aveți unitatea în țară, ar fi mai ușor să funcționați în ce privește relațiile cu vecinii și cu Uniunea Europeană. Cu siguranță e unul dintre cerințele criteriilor de la Copenhaga. Mulțumim, Doavcă. Acum am plăcerea să-i dau cuvântul Ivai Caliș, care prezidează delegația la adunarea parlamentară NATO. E de la S și D, dar acum stă printre cei de la PP. Bună ziua și bun venit! O să vorbesc în limba elenă. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Bun venit, domnule ministru. Mă bucur foarte mult că vecinii noștri eu vin din Macedonia, din Grecia și mă bucur că dumneavoastră ați depăși discursurile trecutului și o retorică care a făcut mult rău în trecut. În plus, cred, avem un noroc deosebit că guvernul dumneavoastră și-a manifestat această intenție după atâția ani. Cu toate acestea, am reușit să dezvoltăm relații economice și popoarele noastre au continuat să coopereze la mai multe niveluri, știți și dumneavoastră. Am vizitat țara dumneavoastră și numeroși compatrioți ai dumneavoastră vizitează Grecia. Aș vrea să vă întreb așadar dacă ați fi de acord ca acest acord să fie corectat înainte de adoptarea definitivă. Sunt de acord cu colegii în sensul că denumirea de Macedonia de Nord să rămână, dar am avea unele dificultăți în legătură cu denumirea locuitorilor. Eu, fiind din Macedonia, din Grecia, aș vrea ca denumirea locuitorilor să se corecteze. În ce privește NATO, NATO nu vrea să integreze acest gen de dispute, deci acordul va fi contestat cât timp nu are loc reforma constituțională și ar vrea de asemenea să știu dacă veți înființa o comisie care să discute chestiuni economice și mai ales produsele care se vor chema Macedonia. Mulțumim, domnule Caleacom, din partea al de domnul Chiuciuc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru de externe, vă mulțumesc că ați venit. Vă felicit pentru realizările diplomatice. Aici sunt, mă vedeți? Desigur că <clears throat> trebuie să fim obiectivi, să avem și atitudine critică, dar și să vă ajutăm. Și am o întrebare. Noi, Europa, cum putem să vă ajutăm pentru a avea un rezultat uh, reușit la referendum? Și vă urez să aveți acest rezultat fericit. Mulțumim, domnule Chiuciuc. Și acum de la Pepe, domnul Petelan. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, bun venit și vă mulțumesc pentru cuvintele ferme pro-europene. Sunt de acord cu dumneavoastră. Țara dumneavoastră are o perspectivă europeană și întregul sud-est al Europei, întreaga regiune, reprezintă soluția viitorului. Sunt membru al Comisiei Parlamentare Comune, vom avea o nouă întâlnire la Scopie în curând și mă bucur că s-au îndeplinit condițiile pentru a ne asigura că acea comisie își poate relua activitatea. Aș vrea să vă urez mult succes la începutul acestui proces și sper că evoluțiile politice vor fi pe calea pro-europeană și sper că nu se mai pune sub semnul întrebării identitatea. Mulțumesc. Inegel. Thank you. Um... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Vă felicit uh, pentru prezentarea dumneavoastră și aș dori să vă spun că, chiar dacă vă doresc toate cele bune în ceea ce privește eforturile viitoare pe care le faceți pentru țara dumneavoastră, e bine, referendumurile sunt uh, un instrument uh, la care nu poți uh, să ghicești întotdeauna care este finalul. Noi, în Regatul Unit, am avut această experiență. Aș vrea să știu care sunt pregătirile pe care le faceți în cazul unui eșec al referendumului și dacă acesta va fi cazul, vor uh, urma alegerile parlamentare sau cum va continua acest scenariu. De asemenea, am uh, discutat și despre relația cu partidele de opoziție, un eventual boicot. Se va întâmpla așa ceva? Pentru că există diferite experiențe cu referendumurile și aș vrea să știu care este contextul în țara dumneavoastră. Elma Brock. Domnule președinte, aș dori să fac o observație scurtă. În primul rând, uh, în ultimii 25 de ani am uh, întâlnit mulți miniștri externe și alți politicieni de la Scopie. Și uh, vreau să vă felicit pentru ceea ce ați realizat, pentru că nimic nu anunța acest lucru. În al doilea rând, ar trebui să punem accentul pe faptul că toată lumea este răspunzătoare în țara dumneavoastră pentru a găsi o soluție și pentru a o aproba astfel încât lucrurile să progreseze și pentru a nu rata o șansă istorică. În al treilea rând, mă gândesc și la partidul nostru partener de acolo, al, a cărei politică din prezent eu nu o înțeleg. Cred că este foarte important să se ajungă la un acord, cred că este important ca în țara dumneavoastră toată lumea să se implice. Deci și minoritățile, oh, albanezii care uh, doresc să se simtă ca acasă, e bine, cu toții trebuie să pună umărul pentru mai multă stabilitate în țara dumneavoastră. Președintele, mulțumesc, Elmar Brock, Hans von Wallen. Permiteți-mi să fiu cât se poate de succint. Salut afirmațiile lui uh, Elmar Brock cu privire la un sprijin all-inclusiv pentru uh, acordurile la care uh, ar trebui să se ajungă în țara dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Avco, în final. Numele celor care urmau să intervină au fost notate, așadar se pare că sunt mai mulți uh, vorbitori care doresc să intervină. Pot să dau cuvântul însă numai uh, celor care uh, sau au indicat că doresc să intervină. Budikov, Kovacev, Kelea, mai dorește cineva să intervină și nu a indicat acest lucru? Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, domnului uh, ministrul de externe, domnul Dimitrov, pot doar să-i spun, adăugând la ceea ce au spus deja colegii mei, că eu care provin din regiune, o regiune în care există o serie de probleme, e bine, eu știu ce înseamnă pacea și stabilitatea și cât de importante sunt. Așadar, vă sprijinim, sprijinim eforturile dumneavoastră și sperăm să se ajungă la o soluție comună împreună cu opoziția și împreună cu toate minoritățile, așa cum a spus și domnul Brock. Strategiile de comunicare sunt foarte importante. Aceasta este un lucru uh, foarte important. Identitatea nu poate fi schimbată. Oamenii au trăit mereu cu această identitate, împărtășind un teritoriu uh, de foarte multă vreme. Ce putem face noi uh, din afară, cum vă putem ajuta, este să comunicăm mai bine, să subliniem ce înseamnă pacea și stabilitatea în Balcani prin, cu ajutorul NATO, cu ajutorul Uniunii Europene, noi cu toții dorim să vă asigurăm că suntem prietenii dumneavoastră și vă susținem. Președinte, mulțumesc, domnul Buticofer. Mulțumesc, domnule președinte, domnule uh, ministru de externe. Eu sunt unul dintre prietenii Macedoniei din acest parlament, însă astăzi sunt, în primul rând, un mare susținător care dorește să-și exprime aprecierea pentru curajul politic și pentru evoluțiile care au avut loc uh, atât la Scopie cât și la Atena pentru a se ajunge la soluția care a fost găsită. De asemenea, doresc să fac două observații. Prima, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule ministru, că trebuie să existe o cale astfel încât partidele de opoziție să urmeze și ei o cale uh, pozitivă cu privire la această rezoluție. De asemenea, sunt convins că putem să ajutăm la obținerea unui rezultat pozitiv. Trebuie să ne asigurăm că deciziile noastre, convingerea noastră uh, este clară. Trebuie să arătăm că dorim ca Macedonia pe viitor, Republica uh, Macedoniei de Nord, să devină un membru al Uniunii Europene și că nu vom ezita să începem procesul de negociere. Președintele, mulțumesc, Andrei Kovacev. Mulțumesc, uh, domnule ministru. Благодаря curajă, куража и смелостта да извадите на пътя на европейската Mulțumesc foarte mult pentru curaj și forța cu care aduceți Macedonia pe calea europeană după atâția ani de litigii și probleme care nu erau soluționate de atâta timp. Vă urez așadar mult succes. Am semnat un acord. Suntem gata să îi ajutăm pe vecinii din Macedonia pe calea integrării europene cât mai curând posibil. Unele teme și subiecte sensibile au fost deja abordate. Dumneavoastră a subliniat că identificarea și autodeterminarea reprezintă procese istorice. Ați făcut trimitere la Comisia Carnegie. Domnul Calafoniani s-a menționat unele fapte corecte, dar toată lumea are dreptul la autodeterminare atunci când cineva din Macedonia se consideră macedonian, are dreptul să o facă. În plus, nimeni nu are dreptul să schimbe identitatea celor decedați sau considerat așa cum s-au considerat, indiferent dacă a fost o dictatură comunistă, Tito sau cine era la putere, nimeni nu are dreptul să schimbe identitatea celor deja decedați. Așadar, vă urez mult succes pe calea europeană Republicii Macedonia și mult succes dumneavoastră personal. Thank you and finally Tony Kellam. Mulțumesc. Ultimul orator. Mulțumesc, David, domnule ministru. Spune domnul Kellam. Cu toții uh, suntem de acord că împărtășim un viitor comun, pentru că Macedonia trebuie să adere la Uniunea Europeană și iată că a fost făcut un start bun, ceea ce cred că este foarte încurajator. Sigur că mai trebuie făcute foarte multe, însă toate acestea pot fi făcute pe cea mai bună cale, începând uh, și deschizând uh, procesul de negociere de aderare. Am fost îngrijorați cu privire la influența tot mai mare a Rusiei în Balcanii de Vest. Mai ales opoziția rusă la, cu privire la aderarea uh, la NATO sau la Uniunea Europeană. Haideți să privim cazul uh, Muntenegrului în acest sens. Au existat indicatori care arătau că Rusia sprijină și finanțează campanii de dezinformare cu privire la referendum, sprijinind grupuri extreme atât uh, în Macedonia cât și în regiune, de asemenea în Grecia. Ați resimțit așa ceva? Sunteți îngrijorați în această privință? Comisia Electorală a fost numită de curând. Considerați că listele din Balcane ar putea să fie clarificate în mod satisfăcător înainte de organizarea referendumului. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Sper că acum am dat cuvântul tuturor celor care doreau să intervină. Nicolea, este rândul tău să rezumi Ai cam 10 minute la dispoziție. Mulțumesc, David. Voi încerca să respect timpul alocat. Au existat uh, comentarii apreciative la adresa noastră, pentru care doresc să vă mulțumesc. De asemenea, o serie de întrebări cu privire la opoziție și îngrijorări. Le împărtășesc și, într-adevăr, sunt uh, legitime. Ca să fiu cinstit, avem, uh, auzim diferite voci din uh, acea tabără politică. Unele voci spun uh, cât de importantă este responsabilitatea opoziției, o responsabilitate cu privire la acord, la viitor, la referendum. Altele sunt uh, favorabile acordului, chiar dacă nu sunt niște voci foarte sonore, însă ele se fac auzite, le putem citi în mass media deci, poate că avem uh, oarește motive să fim optimiști, chiar dacă, atunci când vorbește liderul despre acord, spune că este vorba despre o capitulare uh, și că este așa numitul acord. Deci este o capitulare națională și că este un așa numit, un așa zis acord. După cum știți, eu sunt un neafiliat, nu fac parte dintr-un partid politic și eu uh, m-am alăturat guvernului nostru din partea activiștilor. Deci, uh, eu am, sunt un politician accidental, ca să spunem așa. Nu mă consider însă un ministru tehnocrat. Am susținători, am făcut niște promisiuni și pentru mine este de neimaginat ca într-un moment ca acesta să nu ne gândim la țară nu mi-ar putea păsa mai puțin de propriul meu viitor politic, de propria mea carieră și știu că este mult prea important acest lucru pentru noi. Dacă facem cum trebuie lucrurile, țara va merge pe calea cea bună și va fi mai bine. Partidele politice se schimbă, la putere, în opoziție, alternează dar aceste momente istorice, aici trebuie să ne reunim forțele. Am făcut o promisiune publică, am, am avut contacte în contextul uh, discuțiilor pe care le-am avut cu prietenii noștri din Grecia, iar întrebarea referitoare la referendum. Sunt trei stimulente importante care uh, ne încurajează să facem acest acord. Dorim să clădim o punte a prieteniei cu uh, vecinii noștri. În al doilea rând, dorim să deblocăm uh, ușa către negocierile de aderare și, de asemenea, uh, către aderarea la UE și către aderarea la NATO. Atât noi, cât și prietenii noștri din Grecia vor avea o situație mai bună dacă lucrurile se vor rezolva pozitiv. Credeți-mi că prietenul meu, Nicos, uh, susține această soluție. Dacă ar fi fost îmi pese doar de mine și să-l fac eu din punctul meu de vedere, poate că ar fi fost un uh, acord mai bun. Dacă ar fi fost grecii să scrie acest acord, poate că din perspectiva grecilor ar fi fost un acord mai bun pentru ei. Dar ar trebui să uh, compunem împreună acest acord, să cădem uh, la învoială, să facem compromisuri. Și iată că ceea ce a fost mai important pentru Grecia, pentru Republica Macedonia, se regăsește în el. Pentru că despre asta este vorba atunci când faci compromisuri. Și dacă ar fi fost să ne gândim numai la cum va fi perceput în prezent, în Atena sau Scopie, poate că nici nu l-am fi semnat. Însă, în 5-10 ani de acum încolo, beneficiile uh, semnării acestui acord vor fi atât de mari încât vom putea să ne uităm înapoi și vom fi surprinși și ne vom întreba de ce nu am făcut acest lucru acum 20 de ani. Disputa aceasta poate să fie rezolvată și uh, viața cetățenilor poate fi astfel îmbunătățită. Le putem oferi mai multă stabilitate și putem deveni aliați naturali. A fost și o întrebare referitoare la istorie. Cred că în prezent, în Europa, mai ales în regiune, e bine, Winston Churchill a spus uh, o regiune care a produs prea multă istorie pe care nu o poate digera, toate țările au un trecut uh, istoric și cu toții suntem mândri de istoria noastră. Dar cred că trebuie să ne reunim forțele și să fim mândri de ceea ce putem să facem acum. Construim uh, autostrăzi către Bulgaria și uh, ne sporim astfel relațiile comerciale. Haideți să dublăm acest volum dacă vorbim despre națiuni, cum vă simțiți dacă vecinul spune națiunea dumneavoastră este o construcție artificială? O construcție artificială sunt toate națiunile. Până la urmă, din punct de vedere filozofic, națiunile sunt uh, o categorisire a secolului 18 sau 19. Multe dintre ele sunt susținute de un trecut istoric, iar cheia este ca acest trecut istoric să nu vină în contradicție cu vecinii, ci să fie o abordare integrativă. Franța și Germania au trecut prin aceasta și au fost nevoie de decenii pentru a rezolva un astfel de conflict. Așadar, lucrurile nu se pot rezolva peste noapte, dar este important că am făcut un important pas înainte și că ne apropiem de o soluție. Cred că cheia este să ne gândim la prezent și la viitor și trecutul să-l lăsăm uh, istoricilor. Eu sunt însă avocat, nu sunt istorician, de aceea am această perspectivă. Eu am studiat drept internațional. Așadar, sperăm ca acordul să fie un succes. Vom vedea dacă Constituția va fi modificată. Referendumul nu este o, uh, o uh, cerință sine qua non pentru încheierea acordului. Este doar o posibilitate. Motivul pentru care organizăm referendumul este, în primul rând, uh, pentru ca dezbaterea politică din ultimii 10 ani din țară uh, să fie satisfăcută, este prevăzut în programul partidelor politice și, de asemenea, dorim ca acordul să fie implementat. De aceea avem nevoie de două treimi uh, în Parlament pentru procesul constituțional. Dacă avem susținerea cetățenilor, dacă îi câștigăm de partea noastră, ca ei să spună acesta este lucrul bun, asta trebuie să facem, atunci va fi dificil pentru parlamentari să se opună și vom obține uh, majoritatea de două treimi. Sigur, cu referendumurile uh, pot apărea probleme, dar ca ministru de externe vă spun că nu este foarte înțelept din partea mea să intru în detalii și să discut despre prietenii uh, din Rusia, cel puțin să fac acest lucru public. Pot doar să spun că, într-o bună zi, Mă rog, ce facem în prezent este să mizăm totul pe o carte pentru a ne asigura că aceasta este întrebarea pe care o punem și este răspunsul nostru, cel pe care îl oferim. Dar sunt sigur că într-o bună zi toată lumea va realiza că o regiune stabilă este în interesul nostru a euro, al europenilor și, bineînțeles, că și în interesul Rusiei. pe termen lung, cred că putem vorbi despre o relație de prietenie cu Rusia. Altfel, o relație de prietenie între Uniunea Europeană și Federația Rusă. Cum puteți să ne ajutați pentru a avea succes? Și acesta a fost un punct uh, care s-a făcut auzit și din cealaltă parte a sălii. Trebuie să ne asigurăm cu toții că procesul de aderare este unul credibil, să uh, oferim rezultate și ar trebui să apelăm la toți prietenii, la grupurile politice, familiile politice, pentru a le face pe toate să înțeleagă că este foarte important acest proces. Și atunci când apare o realizare, aceasta să fie răsplătită în mod corespunzător, cei de acasă să audă despre succesul respectiv. Acestea sunt direcțiile în care ne-ați putea ajuta. ajuta. Însă, cred că cel mai important este să uh, respectez promisiunea făcută în Salonic în 2003 că există un viitor european pentru Balcani. Am învățat lecții uh, importante în contextul procesului de aderare, un proces care este foarte complex și mai lung decât uh, pentru țările care au aderat în 2004. Poate mai dificil decât pentru țările care au aderat în 2007, România și Bulgaria. Croația dar era mai târziu. Și acum, iată, provocările sunt și mai mari, însă nu există altă cale și trebuie să o urmăm și să avem succes. Haideți să începem procesul de aderare pentru care candidăm încă din 2005. S-a ajuns să se și uh, glumească pe această temă, aderarea Republicii Macedonia. Am avut rapoarte pozitive din partea Comisiei. Primul în 2009, Așadar, încuiați în această sală de așteptare, ne-am pierdut busola. Trebuie să... S-a dovedit că uh, dacă perspectiva europeană este îndepărtată de o anumită țară, țara respectivă poate să se piardă. Ne-am mobilizat, ne-am maturizat, am încercat să găsim un limbaj comun împreună cu opoziția, dar trebuie să existe în continuare perspectiva europeană ca o promisiune. Și cred că investiția într-o regiune a Balcanilor democratică, europeană, este mai puțin decât să se decidă să fim ignorați. Pentru că dacă se va decide așa, investiția va fi uriașă, atât din punct de vedere al securității, cât și din punct de vedere financiar și așa mai departe. Deci nu există altă cale. Așadar, vă mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze dacă nu am răspuns tuturor, am încercat să răspund uh, la cât de multe întrebări, poate că mi-a scăpat vreuna sau două, dar data viitoare când voi veni, promit să vin cu și mai multe vești bune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Dear Minister Dimitrov, Nicola. Domnule ministru Dimitrov, uh, vă mulțumesc. Cu toții uh, de la Comisia AFET dorim să vă felicităm pentru ultimele evoluții din țara dumneavoastră. Vă dorim cu toții, dumneavoastră și guvernului dumneavoastră, mult succes și cu titlu personal doresc să uh, și și ca membru activ al PPE-ului doresc să vă urez mult succes pentru acest referendum crucial care va avea loc luna viitoare. So, dear colleagues, we're running slightly late, uh, 12... Dragi colegi, um, avem o întârziere mică de 12 minute, însă cred că a fost foarte bine să avem o dezbatere mai lungă cu domnul ministru Dimitrov. Acum vom continua deciziile cu privire la fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Trecem așadar la raportul uh, referitor la aceasta și îi dau uh, cuvântul lui Ivo Weigel în calitate de raportor și înainte de a face acest lucru, Aș vrea să vă rog să părăsiți sala pentru a face poze în afara sălii. Vă rog frumos dacă se poate ocupa cineva de acest lucru. Could I also ask the non-members of our... Aș dori să rog pe cei care nu sunt membri ai comisiei noastre să continue discuțiile în afara sălii de ședință. Uh, the gentleman with the red tie. Uh, yes, could you also... Domnul cu cravată roșie, vă rog uh, să încheiați și dumneavoastră discuțiile pe care le purtați în această sală. Încă o încercare. Poate dintre a doua reușim mai bine. Domnule Weigel, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, uh, doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că l-ați invitat pe domnul ministru la comisia noastră, pentru că am putut avea o introducere excelentă în dezbaterea noastră cu privire la raportul uh, comisiei. Este dificil să mai adaug ceva la um, ceea ce s-a spus deja și înțeleg că teoria cea mai importantă a fost găsirea unității în această comisie referitoare la uh, perspectiva europeană pentru Macedonia, care este semnificativă, uh, însă nu numai pentru fosta Republică Iugoslava a Macedoniei, ci pentru noi toți. Și că este în interesul nostru uh, și în interesul securității și viitorului european. Am pregătit un discurs scurt în calitate de raportor și îl voi susține de dragul procedurii, cu toate că nu am uh, nimic substanțial de adăugat la ceea ce s-a spus deja în uh, ultima oră în care am discutat cu domnul ministru. Permiteți-mi să spun că Macedonia, într-adevăr, uh, a așteptat în sala de așteptare vreme îndelungată o poate mult prea mult, și în prezent discutăm cu privire la proiectul de rezoluție. Facem acest lucru în niște circunstanțe care uh, sunt speciale pentru o țară candidat la negocierile de aderare, circunstanțe foarte importante din punct de vedere istoric și aș dori să atrag atenția asupra importanței referendumului din 13 septembrie și am ascultat cu mare plăcere afirmațiile colegului nostru de la PPE, care a susținut o poziție diferită decât cea a partidului principal de opoziție din Macedonia. Așadar, sper că opoziția din Macedonia va urma recomandările partidului uh, înfrățit și, de fapt, ceea ce spune majoritatea. În ceea ce privește negociatorii de ambele părți, atât de din partea Greciei, cât și din partea Macedoniei, e bine, vreau să-i complimentez pentru că au reușit să depășească neînțelegerile istorice și să ofere celor două țări și nouă tuturor un adevărat viitor, un viitor mai bun pentru regiune și pentru toate țările implicate. Același lucru este valabil și pentru diplomații bulgari și macedonieni, precum și pentru guvernele respective. Cred că toți negociatorii care au creat o nouă paradigmă pentru uh, viitoarele relații între aceste țări din uh, Balcanii de Vest, din Europa de Sud-Est, într-un uh, context mai amplu, merită felicitați pentru că au venit cu o nouă abordare, o nouă filozofie a relațiilor bilaterale. Macedonia va trebui să revină după un referendum de succes, sper eu, la misiunea sa să înțeleagă că implementarea programelor ambițioase de reformă la nivel economic, la nivel judiciar și la nivelul uh, infrastructurii mass media, în ceea ce privește lupta împotriva corupției și a crimei organizate, protecția minorităților și în alte domenii este un uh, aspect foarte important. Este de asemenea foarte important să subliniem rolul procurorului special și al avocatului poporului și trebuie spus că Parlamentul European, așa cum s-a precizat și înainte, în ultimii ani, în mod constant, a sprijinit perspectiva europeană și euroatlantică a țării și sunt convins că este în interesul nostru comun să facem acest lucru și aștept o cooperare bună cu toți colegii noștri care uh, doresc să înainteze amendamente cu privire la acest raport. Sunt cât se poate de bucuros să le primesc și să le discutăm, de asemenea să cooperez cu raportorii din umbră și să le uh, împărtășesc ideile. Michael for the short presentation of your report. We now have... Mulțumim domnului Weigel pentru prezentarea acestui raport. Acum aș vrea să Dau cuvântul colegilor care vor să intervină. N-avem pe nimeni care, care dorește să intervină. Domnul Peterle, poate. P. Ca președinte PE. Deocamdată îi spunem FIROM în continuare, delegația pentru FIROM, dar sperăm că în curând vom schimba numele. Mulțumesc, domnule președinte. N-ar mai fi multe de adăugat față de lucrurile pe care le-am subliniat în discuția anterioară. Situația s-a schimbat fără îndoială, s-a îmbunătățit, însă procesul nu este încă unul finalizat. Situația este acum mult mai calmă. În această atmosferă va fi organizat referendumul și mă bucur că putem funcționa într-o atmosferă îmbunătățită, grupurile politice acționează unitar, prin urmare, sper că această țară candidată va reuși să iasă din sala de așteptare, unde se află de mult timp, cu multă frustrare, fără îndoială. Sper de asemenea că va avea loc și o reuniune în Scopie peste trei săptămâni, adunarea parlamentară comună, într-o atmosferă constructivă. Mulțumim! Cine vrea să intervină acum? Tony Chela. Thank you. Mulțumesc. În calitate de raportor din umbră, spune domnul Chelam, vreau să-l felicit pe colegul Weigel pentru un text la fel de bun ca de fiecare dată. Sarcina noastră e facilitată de partenerii din noul guvern al Macedoniei și concluzia acestui raport este că sprijinim întru totul concluziile Comisiei Europene și anume negocierile pentru aderare trebuie să înceapă anul viitor. Sigur, încă mai rămân multe de făcut și Așa cum am văzut în raportul comisiei, s-au înregistrat anumite progrese în multe domenii, inclusiv în combaterea corupției, dar mai rămân multe de făcut. Și cred că putem ajuta ca lucrurile să nu mai cadă înapoi în modelul anterior. problema în prezent, în, înainte de referendum, este atitudinea anumitor partide politice. Cred că putem fi într totul de acord cu cerința domnului Brock către partidul nostru, soră, și anume să adopte o poziție în ceea ce privește uh, care să reflecte interesul țării în întregime. O să fie niște amendamente, da, dar pe ansamblu aș spune că anul acesta avem o sarcină mult mai ușoară și mai productivă decât în trecut. Mulțumesc! Mulțumim domnului Kellen, domnul Pițul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului raportor. Vreau să-l felicit în numele meu și numele grupului pe care îl reprezint. Raportul este unul foarte bun și sublinează aspectele cheie care au avut loc anul trecut, un an extrem de important. Importanța atmosferei politice și poziția Comisiei Comunității Internaționale față de Macedonia au dus la un progres semnificativ pentru o țară care a așteptat prea mult timp pentru lansarea negocierilor privind aderarea la UE. Macedonia este cel mai bun exemplu de progres, uh, nu doar în rândul țărilor care doresc să se alăture Uniunii Europene, ci în general. Este un exemplu de succes al agendei acțiunii externe a UE în ultimii ani. Apreciem faptul că s-au uh, normalizat și relațiile cu vecinii, însă există o serie de reforme interne care trebuie să se desfășoare. Climatul politic din țară a permis îmbunătățirea relațiilor interetnice, o mai bună cooperare și comunicare cu cetățenii și un mai bun dialog cu societatea civilă. Mai rămân multe de făcut în ceea ce privește reforma sistemului judiciar, reformele la nivelul serviciilor secrete, uh, îmbunătățirea situației mass mediei, economia gri reprezintă în continuare o problemă, deci mai sunt lucruri de îmbunătățit. Însă, asta nu este chiar așa de important, având în vedere referendumul care urmează și campania care precede acest referendum. Acordul la care s-a ajuns cu Grecia este foarte important nu doar pentru viitorul țării, ci pentru întreaga regiune, indiferent de care va fi rezultatul referendumului. Guvernul acesta a arătat că are capacitatea de a face față unor probleme dificile. Și am vrea să ne prezentăm sprijinul nostru aici pentru Macedonia. Sperăm că vom reuși să salutăm deschiderea negocierilor privind aderarea la UE în curând. Mulțumim, domnului Pițula. ECR-ul n-a solicitat să intervină, nici ALDE sau Verzi. Nu, domnul Mezeriș din partea versilor vrea să intervină, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnului Preda pentru comentariu. Când am acceptat poziția de raportor din umbră pentru un dosar așa de important, nici măcar nu m-am gândit că o să ajung la momentul în care ultima teza raportului nu va fi doar o speranță vagă pentru lansarea negocierilor cândva în viitor. Nu m-am gândit că voi trăi așa ceva. Și acum iată că am obținut chiar mai mult datorită diplomației și mulțumim raportorului pentru text. Este un text foarte bun. Nu prea mai sunt multe lucruri de îmbunătățit. Amendamentele pe care le vom prezenta se referă la aspecte pur tehnice și chestiuni standard uh, și anume să se respecte calendarul pentru reformă, măsuri anticorupție, mm, formulări tip și aș vrea să mai subliniez ceva și anume că unul dintre aspectele cheie pentru acest referendum este un test pentru uh, pluralitatea și libertatea mass mediei susținută de acest guvern. Nu e deloc ușor să gestionezi mass media într-un mod corect și echitabil într-o campanie așa de uh, intensă și importantă. O să vedem ce se întâmplă pentru succesul uh, referendumului și în interesul Macedoniei. În această privință, aș vrea să rog raportorul să menționeze acolo că trebuie să transmitem o delegație pentru referendum, o delegație completă. Știm data, ne putem pregăti pentru că mm, este un lucru important și dacă trimitem o delegație completă pe, pentru uh, observarea acestui referendum, cred că vom arăta că este un lucru important. Tocmai am întrebat secretariatul dacă s-a luat o hotărâre de către DEG, dacă, transmite, dacă trimitem acolo o delegație a Parlamentului sau nu. O să verificăm și revenim. Doamna Sakoraf. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Weigel, raportorul nostru, pentru uh, un text uh, excelent. Ca de obicei, domnule Weigel, o să-mi aduc și eu contribuția uh, prin intermediul unor amendamente care vizează îmbunătățirea textului, ca de fiecare dată. Știm care sunt uh, situațiile sau care sunt uh, exemplele de situații care au dus la uh, situația actuală, însă cred că important este să se creeze o situație uh, sau guvernul anterior a creat o situație care era departe de a îndeplini criteriile pentru a permite acestei țări să lanseze procesul de aderare. și aceste probleme s-au agravat în urma crizelor politice din ultimii ani și Uniunea Europeană a jucat și rolul său în această situație. Haideți să ne asumăm și noi ceea ce ne revine. Însă, această situație are și o dimensiune pozitivă și este foarte important să subliniem. Eh, pentru prima dată de patru ani de când sunt membru al Parlamentului, întâlnesc o astfel de situație. N-ați folosit niciodată termenul de macedonian în eh, textul dumneavoastră. Am depus o serie de amendamente în acest sens și nu le-ați acceptat și aș vrea să-mi explicați această diferență. În momentul de față, Țara nu mai poate să folosească scuze privind incapacitatea de a implementa o serie de reforme. RIM trebuie să își consolideze eforturile în domeniul reformei dacă țara dorește să adere la Uniunea Europeană. Nu sunt de acord cu toți cei care consideră că lansarea rapidă a negocierilor va determina țara să avanseze pe calea democrației și progreselor în acest sens. Nu putem noi să-i forțăm cu reformele dacă nu vor să le facă. Trebuie să hotărască ei și apoi noi să le oferim sprijin. Nu noi trebuie să impunem așa ceva. Mulțumim. Mai sunt două intervenții. Domnul Papadakis. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul la care s-a ajuns între Firom și Grecia nu susține interesele celor două țări și a restul țărilor din regiune. E vorba de o intervenție inacceptabilă a NATO, SUA și UE în cooperare cu cele două guverne pentru ca țara să adere la UE și la NATO. pentru a pune mâna pe Balcani, o regiune cheie pentru Europa și uh, există o poziție foarte puternică între aceste puteri pe care le-am numit și Rusia și China. Știm că această prezență este negativă pentru interesul uh, țărilor din regiune, pentru că și asta duce la lansarea unor probleme naționale inexistente și uh, a intervențiilor militare. Și astfel guvernele pot introduce politici antipopulare, politici de austeritate, susținute de Uniunea Europeană, inclusiv prin adoptarea acestei rezoluții inacceptabile. În ceea ce privește numele țării, acordul uh, amână implementarea acestei soluții pentru un viitor uh, neclar și alimentează în același timp o serie de intervenții redentiste. Așa cum se întâmplă și cu Serbia și protectoratul Kosovo. Prin urmare, acest acord nu va crește stabilitatea în regiune, însă va avea un impact negativ asupra interesului celor două popoare și asupra intereselor Balcanilor de vest în general. Dorim să ne opunem tuturor acestor proiecte NATO, SUA și UE. Mulțumim. Și acum, domnul Preda. Should I speak on behalf of Mulțumesc. O să vorbesc. Mm, uh, because he's not uh, today. Mulțumesc, o să vorbesc. He, uh, he um, uh, sent a message uh, saying that uh, Macedonia has made solid progress in în uh, locul unor colegi. Macedonia a făcut uh, progrese deosebite. Domnul Kogan salută progresele noului guvern în aceste ca și concluziile Consiliului care stabilesc calea pentru deschiderea negocierilor în iunie 2019. Sublinează de asemenea faptul că raportul pe ar trebui să încurajeze țara să facă progrese suplimentare în progres, procesul de integrare, să se bazeze pe momentul favorabil de deschiderea negocierilor în <clears throat> iunie 2019 apreciază eforturile făcute de guvern de a îmbunătăți relațiile de bună vecinătate. Acordurile cu Bulgaria și Grecia au fost extrem de importante în acest sens. Sper, spune domnul Cucan, că macedonenii vor sprijini acordul cu Grecia în referendumul care se va ține în curând. Menționează faptul că va fi extrem de important <clears throat> pentru orientarea viitoare a țării ca rezultatele acestui referendum să fie favorabile și sublinează că climatul politic din țară s-a schimbat, procesul de reformă internă e crucial pentru credibilitatea și progresul în procesul de integrare. Țara trebuie să <clears throat> refacă echilibrul între puteri, domnia legii, schimbările fundamentale să se facă într-o manieră deschisă, inclusivă, consensul acesta, chestiuni legate de statul de drept, drepturile fundamentale. Prin urmare, e important să se implementeze prioritățile din agenda, reforme ale puterii judecătorești și acordul uh, de la OCRI. Domnul Cucan spune că Parlamentul trebuie să-și reia jocul de control al procesului legislativ. A subliniat că Parlamentul European a fost întotdeauna gata să sprijine și să acorde asistență în acest domeniu prin dialogul Jean Monnet sau prin activități de sprijin al dialogului și prin recent reluată activitatea Comisiei Parlamentare Comune. În fine, domnul Cucan spune că avem un raport bun care arată că Parlamentul European sprijină procesele de reformă și calea de integrare europeană a țării și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Cristian. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Să-l invit pe domnul Hackleiner, director pentru Balcanii Occidental. Mulțumesc, domnule președinte, stinși deputați. Pentru început o să mulțumesc raportorului Weigel pentru proiectul de rezoluție și toate eforturile depuse în acest an, angajamentul dumneavoastră împreună cu în deputații Fleckenstein și Cucan pentru a facilita acordul regional și ținerea primului dialog la Ohrida, dialogul John Monet, un exemplu concret cum contribuie Parlamentul European pentru consolidarea proceselor democratice în În ansamblu, acest proiect reflectă principalele constatările comise din raportul din 2018, țara a depășit criza politică în fine și acum e ferm pe calea integrării europene. Guvernul, după cum ne-a explicat ministrul de externe, a făcut progrese impresionante de a îmbunătăți relațiile de bună vecinitate, tratatul cu Bulgaria și apoi cu Grecia. Acest istoric acord e un exemplu pentru întreaga regiune și întreaga Europa. Comisia va continua să însoțească etapele următoare cu toate mijloacele. Viitorul referendum e o ocazie unică pentru ca cetățenii să decidă. Direcția e clară pentru a realiza acest lucru, după cum au spus mulți deputați europeni toate forțele politice din țară trebuie să demonstreze responsabilitate, să răspundă la speranțe și aspirațiile poporului și obiectivul strategic la integrării euroatlantice. În <clears throat> raportul 2018 am evaluat că acordul regional a fost implementat în mare măsură și că s-au făcut progrese substanțiale în implementarea priorităților urgente de reformă. Prin urmare, am recomandat deschiderea de negocieri de aderare cu țara în iunie Consiliul și Consiliul European au recunoscut progresele înregistrate și au stabilit calea pentru deschiderea negocierilor de aderare în iunie 2019. Actualul ritm al reformelor trebuie să continue să se aprofundeze. În lunile următoare așteptăm progrese suplimentare, în special în domeniul reformei puterii judecătorei, servicii de informații, administrație publică, în fine, Comisia e angajată să sprijine eforturile de reformă ale țării și progresul pe calea integrării europene în pregătirea lansării negocierilor de aderare. Domnul comisar Han a lansat procesul de screening la Scopia în iulie, în special concentrându-se pe capitolele de stat de drept. O să viteze Scopie peste câteva săptămâni și directorul general Cristian Daniel este acum acolo astăzi. Sunt doar câteva indicii ale angajamentului ferm al Comisiei cu țara respectivă pe calea europeană acestea. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum, din nou, are cuvântul domnul raportor pentru niște concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să adaug la ce v-am spus înainte că, într-adevăr, în ultimii ani, când a fost criza politică din Macedonia. Am avut o cooperare excelentă și înțelegere între Parlamentul nostru și Comisie și trebuie să subliniez angajamentul personal și creativitatea acestui angajament când a fost vorba de soluționarea problemelor dificile care au dus la regional sau la acordul regional o contribuție creatoare a domnului comisar Johannes Hahn hmm, și trebuie să recunoaștem meritele acestea. Mă uit la toți cei care au participat la discuție, am luat notă de tot ce vă interesează sau îngrijorează și aștept cu interes să lucrăm în continuare, să îmbunătățim acest raport uh, în dezbaterea noastră <clears throat> pe care le vom avea cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Good. Thank you, Ivo Weigel. Mulțumesc, Ivo Weigel. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Conclude the first consideration of this document. Încheiem această discuție. Termenul pentru amendamente pentru raportul Weigel este 6 septembrie la ora 11 și o a doua examinare pe 27 septembrie în Comisia noastră de Afaceri Externe. Ajungem la punctul 6. Raportul Comisiei pentru Bosnia și Herțegovina. Și îi dau imediat cuvântul raportorul, unicul domn Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot să vă prezint al patrulea raport cu privire la Bosnia-Herzegovina, cu atât mai mult cu cât după amiază. O să călătoresc la Sarajevo cu câțiva colegi în cadrul unei misiuni în grupul PPE, condus de vicepreședinte grupului, domnul Andrei Covace. Să am ocazia să prezint această primă variantă interlocutorilor membrii ai președinției Bosnia-Herzegovina parlamentară, reprezentanția partidelor politice și societatea civilă. După discuția noastră de aici, în ziua următoare, o să avem posibilitatea să le spunem și lor direct ce conține raportul și apoi, desigur, și alte elemente. Raportul ca și vista sunt o ocazie să transmitem clar mai multe mesaje. Primul, ținem foarte mult la viitorul european al Bosniei-Herzegovina și vrem să continuăm să sprijinim această țară. Și de vedere, răspunsurile la chestionarul Comisiei Europene cu ocazia vizitei domnului Juncker la Sarajevo în februarie a fost pus un pas înainte care merită să fie salutat. În același timp, autorităților au trebuit uh, aproape 15 luni să răspundă. Sper că răspunsurile la întrebările suplimentare vor putea fi transmise până la sfârșit de septembrie, după cum a cerut Comisia Europeană mai ales sunt foarte îngrijorați din cauza încet, încetinirii ritmului reformelor din cauza divergențelor politice apărute într-o campanie electorală care a început excepțional de, de vreme, chiar pentru standardele din Bosnia-Herzegovina, care întotdeauna iniția procesul electoral cu multe înainte de data prevăzută a scrutin. Al doilea mesaj în ciuda lipsei unui acord cu privire la modificarea cadrului electoral, alegerile de pe 7 octombrie trebuie totuși să se țină în condiții bune, iar rezultatele trebuie să poată să fie puse în aplicare fără obstacole. E uh, cel puțin acest lucru pe care îl așteptăm de la o țară candidată să țină alegeri și să aplice rezultatele. E o prima exigență pentru orice țară care vrea să adere la Uniune. Treilea mesaj. După alegeri, autoritățile trebuie să se miște rapid și toți actorii politici trebuie să se reunească în jurul obiectivului integrării europene pentru a adopta reforme. În primul rând, reforme socioeconomice, dar nu doar, pentru că țara așteaptă de mult timp alte schimbări. În acest proiect de raport e o listă lungă de lucruri de îndeplinit ca priorități, combaterea corupției, consolidarea statului de drept, a independenței puterii judecătorești, reforma administrației publice. Insist în acest an în special asupra cadrului de protecție a drepturilor omului și vreau să menționez aici în special nevoia de a acționa în ce privește combaterea discriminării și nevoia de a se pune capăt discriminării în cetățeni constatate de Curtea Europeană de la Strasburg în celebrul cadru cauze, cadru sfinții și în alte cauze conexe și oricare alte forme de discriminare. Aș menționa de asemenea libertatea mass media. Din păcate, în actualitatea recentă, cu un atac extrem de brutal în weekendul trecut asupra ziaristului PNTV, Vladimir Vacevici cere acest lucru. Conform statisticilor Asociației Ziariștilor din Bosnia-Herzegovina, 61 ziariști au fost atacați în 2017, 41 în primele 8 luni din 2018. E cu adevărat îngrijorător dacă ne uităm la aceste cifre. Trebuie ca acest lucru să înceteze și oamenii politici, forțele politice să creeze un mediu care să le permită ziariștilor să-și facă munca. Iată cele trei mesaje principale și desigur că aștept cu interes să aud ce au de spus colegii care se ocupă de această țară de Balcani și sunt convins că vom avea o cooperare foarte bună, ca și în anii trecuți, în uh, realizarea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumim, Cristian, pentru prezentare. E bine, presupun. Mai întâi să dăm cuvântul președintelui delegației, Danilo Pițul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Preda în legătură cu nivelul ridicat de angajament. Raportul său excelent sublinează evoluția din Bosnia-Herzegovina în ultimul an ca șef al legației pe, pentru Bosnia-Herzegovina. Salut în special faptul că pe agenda, printre primele priorități, avem chestiunea nesoluționată a faptului că delegația parlamentară comună n-a funcționat în ultimii trei ani. Am avut unele probleme cu chestionarul legat de dezvoltarea rurală, mediul conjurator, legea privind accizele, nu putem spune că ar fi fost vreun progres în ultimul an în Bosnia-Herzegovina. N-a fost decât stagnare și înainte de legile din octombrie, situația n-a făcut să se înrăutățească. Am văzut campania președintelui Erdogan în Bosnia-Herzegovina, tentative de a nega genocidul de la Srebrenica din partea Republicii Srpska, dar întrucât nu există niciun acord nici privește alinierea legii electorale cu sentința Curții Constituționale, a pus totul sub semne întrebării. Vorbim despre reprezentarea mm, popoarelor constituente alese de alte comunități etnice. Credem că în acest raport trebuie să avem o clauză care să arate cauzele profunde ale tuturor problemelor din Bosnia-Herzegovina. Faptul că acordul de la Dayton nu funcționează. Dacă ar fi să-l modificăm, am putea avea un stat funcțional bazat pe domnia legii, subsidiaritate și alte principii care să garanteze reprezentarea corectă a indivizilor și a comunităților. Încă o dată, felicitări domnului raportor pentru raport și aștept cu interes cooperarea pe mai departe. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim, Tonino. Acum, vorbitori de pe listă. O solicitare din partea doamnei Juiță, a doamnei Zovco, de la S și D e cineva? Trebuie să notăm aici cine se înscrie. Zofnici, apoi de la ECR, domnul Belde. Bun, dar n-aș cerut să luați cuvântul. Iată, deci încercăm să parcurgem. Am avut niște probleme aici, că n-am notat toate numele și nu vrem să ne mai critice membrii încă o dată. Iată de ce acum sunt foarte atent. Apoi de la ALDE. Nu, Belde de la ECR. Nu scrie greșit. Apoi domnul Rados, de la Vers, domnul Scholtes. Nu, nu e aici, deci nu are cum să ia cuvântul. GUE, domnul Codice care nu e prezent, FDD, Domnul Cristal, nici el nu e prezent. ENF și afiliați. Suița Zovco, Papadakis, Belda, Raduș. Da? Exact, așa. Și începem atunci cu domnul Papadakis. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul mi se pare echilibrat și se referă la chestiunile cele mai importante pe care trebuie să le examinăm în legătură cu relațiile Uniunii Europene cu Bosnia-Herzegovina. Totuși, consider că la anumite puncte ar trebui să <clears throat> detaliem argumentele, deci vom depune diverse amendamente. Mai întâi ar trebui să subliniem mai mult faptul că perspectiva europeană a țării va modifica datele problemei și va influența favorabil viața politică a țării, va oferi speranța unui viitor mai bun tuturor cetățenilor din țară, indiferent de originea etnică sau indiferent de religie. E vorba de a garanta aplicarea mai eficace a programului de reforme în baza planului de acțiune convenit de autoritățile din Bosnia-Herzegovina în cooperare strânsă cu Uniunea Europeană. După cum spune și domnul raportor, mă bucur și eu că s-au dat răspunsuri satisfăcătoare la chestionarul comisiei, dar trebuie să se dea răspunsuri și la întrebările suplimentare. E vorba de a adopta un program strategic pentru alinierea treptată a legislației în legătură cu <clears throat> conformarea la achiul comunitar, e un proces îndelungat. În ce privește societatea civilă, Uniunea Europeană va trebui să vegheze ca aceasta să participe la procesul de preaderare, mulțumită în special libertății de exprimare și armonizând și adoptând o legislație adecvată pentru mass media. Mai sunt multe lucruri de îmbunătățit, capacitatea țării de a gestiona imigrația, în special în ce privește grupurile sensibile, trebuie să se consolideze. Organizarea care să se sau organizația care se ocupă de situații de criză, de asemenea în ce privește persoanele handicapate și romi, în ce privește reformele în faza de preaderare, trebuie să pună accentul în special pe aspectul social. Toate eh, părțile implicate trebuie să țină cont de interesul cetățenilor și țările învecinate ar trebui și ele să-și aducă contribuție. După cum spune pe bună dreptate raportorul, rămân eh, încă probleme de rezolvat, mai sunt dificultăți de depășit și va trebui să se respecte mai presus de toate acordurile încheiate. E tot ce doream să spun în numele grupului nostru și uh, vrem să continuăm excelenta cooperare cu domnul raportor. Thank you. We... Mulțumesc! Trecem acum la raportorul din umbră din partea ICR, domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc în primul rând domnului Preda pentru raportul său foarte clar cu privire la Bosnia-Herzegovina. Um, ca fost jurnalist, uh, mă bucur să citesc despre aceste lucruri în presă și trebuie să spun că uh, este foarte trist uh, să constatăm atacul brutal asupra jurnaliștilor din Bosnia-Herzegovina. A fost o demonstrație importantă duminică care a susținut libertatea presei și a protestat împotriva uh, oprimării acesteia. Mi-ar uh, dori foarte mult să apelez la autorități pe care le rog să uh, acționeze urgent pentru a garanta libertatea presei. Doresc să mai subliniez un aspect și anume, în raportul uh, dumneavoastră am constatat că nu v-ați referit la influența actorilor externi uh, din Bosnia-Herzegovina, chiar dacă acesta este un subiect care atrage atenția adesea. Mă gândesc uh, mai ales la Rusia și la uh, Republica Srpska, dar m-aș referi și la Turcia și la uh, statele din Golf. Există așadar uh, efecte externe, uh, influențe exercitate asupra unui eventual proces de aderare la Uniunea Europeană. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la acești actori externi și dacă v-ați putea referi la aceste lucruri, respectiv să introduceți un aliniat cu privire la aceștia în raport. Există o publicație interesantă uh, dar, pe care am citit-o ieri, dar am citit raportul ieri și cred că aceasta este o omisiune am observat că lipsește această parte și aș vrea să știu cum vedeți lucrurile cu privire la acest subiect. Și dacă tot există actorii externi din uh, Balcanii de Vest care exercită influență, cred că trebuie să fim vigilenți și să acordăm atenție acestora. Președintele, mulțumesc, domnule Belder. Dau cuvântul domnului Radoș din partea ALDE. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Trebuie să mulțumesc și eu, domnului Preda, pentru un raport uh, foarte cuprinzător și pentru implicarea sa generală pe marginea acestui subiect, Bosnia și Herțegovina. Doresc să mă refer la câteva lucruri importante și anume eșecul, uh, respectiv insuccesul cu privire la a ajunge la un acord în ceea ce privește legea electorală. Aceste lucruri nu se întâmplă numai în această federație, ci și în Republica Sârbska. De asemenea, situația um, este și mai uh, dificilă în uh, Republica Srpska atunci când vine vorba despre alegerea croaților sau a bosniecilor în Parlamentul uh, din statul respectiv. S-au ales, s-au ales reprezentanții minorității, iar aceste, acești reprezentanți servesc doar interesele majorității decât să reprezinte minoritatea din care provin. Așa se întâmplă. Casa Poporului este o instituție care a fost uh, prezentată ca fiind o instituție de protecție a drepturilor egale ale celor trei uh, minorități. Însă, reprezentanții minorităților uh, nu au reprezentat în mod corespunzător interesele comunității din care proveneau, ceea ce a dus la o mare lipsă de încredere în proprii reprezentanți. Acesta este un subiect foarte important de discuție în Bosnia și Herzegovina și uh, împiedică înregistrarea de progrese în alte domenii, cum ar fi administrația publică, drepturile minorităților, lupta împotriva discriminării. Este așadar un aspect cu adevărat problematic și cred că ar trebui să fie evidențiat mai mult în raportul nostru. Amendamentele noastre vor merge pe această direcție. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Radoș. Din partea celorlalte grupuri, observ că nu dorește nimeni să ia cuvântul, așadar uh, trecem la doamna Zuița. Doresc să mulțumesc și să îl felicit pe Cristian Preda pentru acest raport. Este un raport obiectiv, cuprinzător, dar faptele rămân aceleași. Alegerile care urmează să aibă loc în Bosnia-Herzegovina în octombrie constituie uh, circunstanțe agravante și ele vor împiedica progresele viitoare. Mă refer mai ales la modul în care s-a desfășurat campania. Domnul Preda a enumerat toate sectoarele în care nu au fost înregistrate progrese, iar uh, delegația condusă de domnul Pițula, cu mine ca vicepreședinte, e bine, noi am eșuat în a transmite uh, regulile de procedură, ceea ce uh, ilustrează, de fapt, situația din Bosnia-Herzegovina. Ne arată cât de bine sau cât de prost am reușit să funcționăm, pentru că nu s-a ajuns la un acord acolo. Și este păcat. Când am vorbit despre influențele externe, e bine, cunoaștem toți actorii implicați în zonă. Influența externă este prezentă, se face resimțită, dar multe vor depinde de modul în care actorii de la nivel național vor acționa. nu este realist să așteptăm ca ei să acționeze în mod responsabil în contextul alegerilor care vor avea loc. Cred că eșecul de a implementa uh, sentința Liubici a Curții Constituționale. Adunarea a fost dizolvată, deci nu se va lua nicio decizie în acest sens. E bine, marea întrebare care rămâne pentru noi toți, este cum să se implementeze rezultatele alegerilor după alegeri. Eu consider aceasta ca fiind o mare problemă, un mare obstacol, pentru că în loc să se înregistreze progres, în Bosnia și Herțegovina s-a înregistrat regres. Și sunt de acord cu toți cei care spun că acordul de la Dayton ar trebui să fie redefinit într-o oarecare măsură și sigur că păstrăm ceea ce am considerat și în ultimii ani, dorim ca Bosnia și Herțegovina să fie un stat federal, iar principiul subsidiarității trebuie să rămână în continuare principiul cheie pentru buna funcționare a statului. Voi călători la Sarajevo ca parte a acestei delegații în această seară în numele PPE și sper că mă voi întâlni cu majoritatea actorilor implicați uh, la acest nivel în Bosnia și Herțegovina și sper că voi obține câteva răspunsuri astfel încât să reușim să formulăm câteva amendamente care să îmbunătățească textul raportului domnului Pedra. Preda, mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zovco. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în engleză. Asta pentru a nu mă pierde în traducere cu privire la aceste subiecte. Doresc să-l felicit pe domnul Preda pentru acest raport, un raport excelent și, dragi colegi, în ultimii 23-24 de ani uh, Ceea ce s-a întâmplat în Bosnia-Herzegovina uh, a fost problematic. Parlamentul European a recunoscut uh, um, și a reflectat în rezoluțiile sale încă din 2014 aceste evoluții grupul pentru crize internațională în raportul său uh, din 2014 și adunarea parlamentară a Consiliului Europei în uh, raportul său uh, excelent din 2017 a evidențiat toate aceste lucruri. La fel s-a întâmplat și în rezoluția din ianuarie. Proiectul de rezoluție din fața noastră continuă această perspectivă. Trebuie să o sprijinim întru totul, așa cum am făcut și anul trecut. În mod pozitiv, Comisia a preluat câteva dintre recomandările noastre, dar cred că ar trebui să facă mai mult să rămânem tăcuți în spatele unor politici ineficiente care au fost definite în mod cuprinzător înainte de alții, nu va ajuta Bosnia și Herțegovina și nici Uniunea Europeană. Bosnia și Herțegovina are nevoie de mai multe soluții europene uh, pentru a rezolva problemele care trenează de atâta vreme, cum ar fi federalizarea, drepturile comune, uh, Uh, reprezentarea legitimă, care a fost menționată de asemenea și în rezoluție. Cel mai important lucru este că Comisia nu ar trebui să fie părținitoare, nu ar trebui să ia partea vreuneia dintre cele trei comunități care sunt în competiție și ar trebui să țină cont de uh, acordul de Dayton. Echidistanța este răspunsul corect. O astfel de politică va uh, lăsa uh, Uniunea Europeană să fie un actor uh, echidistant uh, care să participe la acest proces. Liderii celor trei comunități vor trebui să găsească soluții ei înșiși dacă uh, este ca Bosnia-Herzegovina să supraviețuiască și sper că vor reuși în demersul lor la un moment dat. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum ajungem la domnul Hackleitner. Domnule Hackleitner, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Din partea Comisiei Aș vrea să-i mulțumesc domnului Preda pentru proiectul său de raport. Noi uh, considerăm că acest text este unul echilibrat și, de asemenea, în mare măsură în linie cu concluziile Comisiei uh, din raportul 2018. Uh, Vă amintesc că acest raport a fost unul provizoriu cu privire la uh, evoluțiile din Bosnia-Herzegovina pentru a oferi o, uh, un stadiu actualizat al situației din țară și s-a concentrat pe uh, principiile fundamentale, statul de drept, reformă, evoluții economice, o analiză de plină a situației din Bosnia-Herzegovina cu privire la um, îndeplinirea criteriilor de deschidere a negocierilor în privința aderării. Va mai urma un, un raport analitic uh, în această privință. Atacul asupra jurnaliștilor uh, din weekend a fost deja menționat. Doream doar să adaug că și noi uh, condamnăm acest atac. Uniunea Europeană, prin delegația sa de la fața locului, a condamnat de asemenea atacul. Este important ca Bosnia și Herțegovina să continue să înregistreze rezultate concrete uh, cu privire la uh, reforme, aspecte economice, administrație publică, statul de drept, uh, toate aceste uh, domenii trebuie reformate în continuare, iar progresele trebuie înregistrate în continuare uh, și înainte de alegerile din octombrie 2018. Um, trebuie să se de acord cu privire la amendamente în ceea ce privește codul de procedură penală, punctele de contact cu agențiile precum Frontex și așa mai departe. De asemenea, uh, mecanismul de coordonare în ceea ce privește um, chestiunile europene trebuie implementat în continuare. În uh, august, Comisia a luat uh, câteva decizii cu privire la oferirea de sprijin adițional Bosniei și Herzegovina pentru a îi ajuta să gestioneze fluxurile de uh, migranți. Acești bani uh, vin în uh, completarea celor 1,5 milioane care fuseseră deja alocație Bosniei și Herzegovina. În ceea ce privește reforma electorală, am fost cât se poate de clari că este absolut necesar să se ajungă la o concluzie cu privire la Casa Poporului, astfel încât alegerile să se desfășoare în mod uh, echitabil și uh, corect. Și în altul reprezentant a fost că se poate declar cu privire la uh, această direcție de urmat. Și de asemenea s-a oferit un cadru care este important de respectat astfel încât uh, alegerile să se desfășoare bine. În fine, permiteți-mi să subliniez că Comisia este întru totul angajată pentru a uh, sprijini în continuare Bosnia și Herțegovina. Ne vom implica în continuare, susținând această țară, în cooperare cu alte instituții financiare internaționale, în vederea implementării în continuare a agendei de reformă cuprinzătoare care trebuie implementată în această țară. Președintele, mulțumesc domnule Hackleitner. Și acum doresc să dau cuvântul încă o dată domnului Preda pentru a încheia. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc colegilor pentru intervenții. Știm că nu este un lucru deloc ușor și mulțumesc pentru observații și sugestii. O să încerc să răspund pe câteva puncte. În primul rând, domnul Pițola a menționat decizia recentă a Parlamentului și guvernului din Bania Luca de a anula raportul privind genocidul de la Srebrenica. E inacceptabil acest lucru. Se spune că e campania electorală implicată, dar e mai mult de atât. Este un document oficial al acestei entități, deci e destul de grav Uh, să spunem că în Republica Sârsca, cu 14 ani în urmă, a fost asumat acest raport privind genocidul și să revii acum asupra acestei asumări e mai mult decât neliniștitor. Apoi, aspectele menționate de colegul Papadakis în special în ceea ce privește implementarea achiului și restul punctelor menționate. Toate aceste lucruri se regăsesc deja în amendamentele la raportul meu, pentru că aceste aspecte erau o parte a raportului, dar știți că există totuși niște reguli în ceea ce privește întinderea raportului. Există un număr uh, standard de caractere care trebuie respectat. Deci am fost obligat să reduc drastic ceea ce am vrut să introduc în raport. Așa stau lucrurile, știți cu toții, fără îndoială. Uh, cât de utilă este această experiență din punct de vedere intelectual, pentru că trebuie să revii asupra unor lucruri pe care le-ai scris, să retragi lucruri importante, dar pe care le păstrezi undeva și le introduci sub formă de amendamente. Deci reveniți cu aceste completări câteva săptămâni mai târziu. Așa se lucrează, nu putem face nimic și trebuie să respectăm aceste reguli pentru că toți colegii au dreptul să lucreze la aceeași nivel de implicare. În ceea ce privește chestiunile menționate de colegul Bas Melder, suntem de acord cu aspectele legate de libertatea presei în general, nu doar uh, din perspectiva incidentelor recente. Din păcate, în toate țările din Balcanii de Vest, presa suferă datorită violențelor împotriva jurnaliștilor datorită lipsei de uh, independență, pentru că există structuri politice care confiscă presa în multe din uh, țările din această regiune, cu care influențează cetățenii și e un lucru foarte problematic în ceea ce privește actorii externi. Și asta este o parte din raport pe care a trebuit să o retrag. Și am mai discutat, am discutat de mai multe ori acest lucru. Am menționat Rusia, Turcia, țările din Golf. Toate aceste țări sunt foarte bine reprezentate în Bosnia-Herzegovina. Și aș vrea să introduc aici o nuanță, pentru că Există totuși atitudini diferite. Rusi și turcii recunosc influența pe care o exercită în Bosnia și Herțegovina. Dacă îl întrebați pe Putin, Lavrov, ministrul de afaceri externe și alții, nu o să spună că nu sunt prezenți în Republica Srpska. Din potrivă, de curând, președintele a spus spus că acționează întotdeauna în astfel de momente importante, cum ar fi alegerile referendumului. Erdogan a găsit în sfârșit un loc uh, în Europa unde să-și facă campanie în Sarajevo și turcii și rușii deci recunosc deschiși că sunt foarte interesați de această țară și că vor să influențeze situația. Dar asta nu se întâmplă și cu țările din Golf, care sunt foarte prezente, dar nu recunosc acest lucru. Am fost în vizită în Arabia Saudită cu câteva luni în urmă și am pus direct întrebarea, pentru că toată lumea o menționează și saudienii au spus, a, nu, niciodată, noi nu suntem prezenți acolo. Bosnia-Herzegovina e o țară ca orice alta, deci e o diferență mare de atitudine între acești actori și cred că trebuie să luăm în considerare acest lucru când încercăm să uh, răspundem. Prin urmare, e un punct important. Sunt sigur că toate grupurile politice vor prezenta amendamente. Evident, eu vă stau la dispoziție tuturor colegilor ca să găsim o formulă utilă pentru țară. Așa cum am mai spus, în scurt timp urmează alegeri O să lucrăm împreună pe durata acestui proces electoral și poate și după. Dar acest după va fi foarte scurt și totuși ne va permite să transmitem mesaje pozitive și după alegeri, nu doar înainte. În ceea ce privește intervenția colegilor Radoș și Zofco privind legea electorală și reprezentarea. Știți că am spus înainte de cel de-al treilea raport, deci de anul trecut, că în domeniul electoral Bosnia-Herzegovina trebuie să facă ceea ce acceptă celelalte state, inclusiv statele membre, în ceea ce privește reforma electorală. Convenția de la Veneția spune că orice modificare în domeniu trebuie să producă cel puțin un an înainte de data votului. E o poziție destul de înțeleaptă, aș spune din mai multe puncte de vedere, inclusiv din perspectiva partidelor politice, pentru că dacă schimbați legea electorală cu un an înaintea alegerilor sau anumite părți ale legii, e timp să se lucreze în funcție de noua realitate legislativă. Dacă însă schimbarea apare cu câteva luni sau săptămâni înainte de scrutin, acest lucru poate crea probleme și partidelor și cetățenilor și, în general, nivelului de reprezentare. Asta este un sfat pe care m-am permis să-l prezint în Bosnia-Herzegovina în 2016. Tuturor actorilor politici cu care m-am întâlnit le-am spus E foarte bine dacă veți ajunge la un acord în domeniul electoral, dar faceți asta rapid. Și s-a dovedit imposibil. Dacă ei n-au putut ajunge la un astfel de acord, noi nu putem face nimic. Nu avem cum să facem noi treaba pe care trebuie să o facă ei. Nu avem cum interveni. Parlamentul nu poate interveni să spună, iată, asta e legea. Nu suntem totuși un imperiu, suntem o comunitate care dorește ca într-o zi și Bosnia-Herzegovina să fie stat membru. Deci cam asta în ceea ce privește legea electorală. Sunt dezolat, sunt trist. Ah, știu că asta va dăuna nivelului de reprezentare, dar intențiile erau bune, însă iată se dovedește încă o dată că nu e suficient să ai bune intenții. Apoi, în ceea ce privește federalizarea menționată de colegul Șuița. Am menționat asta în rapoartele anterioare, din păcate n-a ajutat deloc. Am fost foarte generoși, am introdus mai multe principii politice care funcționează într-o serie de state membre, inclusiv principiul federalismului, dar se pare că asta n-a ajutat deloc la uh, discuțiile între forțele politice din Bosnia-Herzegovina. Le-am sugerat ce să facă. Sigur, nu putem regla totul. Am sugerat o serie de principii Dar asta n-a ajutat, lucru care ne întristează, dar nu avem ce face. Mulțumesc pentru atenție. Okay, thank you, Christian. Since we're still quite good in the time, uh, I allowed these rather intensive uh, conclusions. Mulțumesc. Uh pentru aceste concluzii. Cristian va avea ocazia să mai dezbată mm, de mai multe ori uh, situația din Bosnia-Herzegovina, o țară care uh, ne va preocupa și de acum încolo și care se confruntă cu foarte multe provocări. Acum uh, doresc să vă spun care este termenul de depunere a amendamentelor și anume 10 octombrie. Aveți așadar mult timp pentru pregătirea amendamentelor și sunt convins că mulți o veți face și vom avea o a doua examinare pe 5 noiembrie și apoi votul pe 20 sau 21 noiembrie. Bun? Mult succes uh, în călătoria respectiv delegația de la Sarajevo și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o discuție în comun pe marginea punctelor 7 și 8, recomandare către Consiliul Comisie și SAE privind acordul scuprinzător dintre UE și Republica uh, de asemenea protocolul la acordul de parteneriat și cooperare dintre comunitățile europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Cârgâstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană. Așadar, toți colegii interesați în Kyrgyzstan, sper că sunt prezenți în sală și acum uh, doresc să dau cuvântul în primul rând raportorului pentru cele două rapoarte și anume unicului Cristian Preda. Mulțumesc, domnule președinte. O să vă spun, în ceea ce privește raportul pentru Kyrgyzstan, cum stau lucrurile în acordul pe care l-am încheiat după aderarea Croației la Uniunea Europeană. Propun un proiect care sugerează să fim de acord cu această actualizare un alt punct, care se referă la cooperarea cu Kirghistanul, depășește o simplă actualizare. Propun să ne gândim la viitorul acestor relații. Proiectul de raport pe care vi-l prezint dorește să contribuie la negocierile în derulare pentru a ajunge la un acord global între UE și Republica Cârgâză doresc ca Parlamentul să definească suficient de curând perspectiva sa privind negocierea, căci estimez că uh, o instituție cum este a noastră trebuie să joace un rol într-un astfel de acord. Nu cred că ar trebui să ne limităm la a accepta sau la a respinge uh, pur și simplu acordurile care ni se propun. În ceea ce privește acordul care urmează să fie negociat cu Cârgăstanul, cred că putem fi destul de clari susținem clar o aprofundare a relațiilor cu această țară. În acest context, în proiectul de raport, am uh, prezentat o serie de obiective pe care eu le consider esențiale. În primul rând, trebuie să fim ambițioși și să avem obiectivul de a contribui la dezvoltarea unei economii de piață, cu beneficii tangibile la nivel social și economic pentru cetățenii de ambele părți. Acordul trebuie apoi să contribuie la consolidarea normelor concurenței și la predictibilitatea cadrului legal inclusiv prin consolidarea unor instituții transparente. În plus, un astfel de racord trebuie să consolideze și multilateralismul și cooperarea internațională pe chestiuni cum ar fi schimbările climatice, migrația, criminalitatea organizată și terorismul. Apoi, în cadrul acestui acord trebuie să se regăsească o implicare față de principiile democratice Proiectul de raport revizește cele patru obiective pe trei direcții separate. Primul se concentrează pe dialogul politic și cooperarea între Uniunea Europeană și Kyrgyzstan în forurile internaționale subliniez importanța adusă de acord la diversificarea economiei cârgâze, precum și îmbunătățirea acordului între Uniunea Europeană și Kyrgyzstan în forurile internaționale, cum ar fi OMC. De asemenea, subliniez importanța consolidării cooperării actuale prin intermediul, de exemplu, al Consiliului de Cooperare, Comitetul de Cooperare și dialogul privind drepturile omului. În acest context, atrag atenția asupra nevoii de a consolida rolul jucat de cooperarea interparlamentară în cadrul unui nou acord, astfel încât să există o continuitate eficientă în implementarea de ambele părți a obiectivelor menționate. În plus, consider că societatea civilă joacă un rol important atât pe durata negocierilor, cât și pe durata implementării acestui acord. Al treilea, a treia direcție a proiectului revizuiește domenele de interes comun între UE și Kyrgyzstan și propune amportarea în cadrul acestui acord. Este vorba, pe de o parte, de cooperare în ceea ce privește democrația, care concret constau într-un Parlament funcțional, multipartizar și echilibrat. Kyrgyzstanul se numără printre puținele democrații emergente în acea regiune și Uniunea trebuie să ofere sprijin politic, diplomatic, financiar și tehnic. Trebuie să reacționăm atunci când principiile democrației riscă să dispară, cum s-a întâmplat cu amendamentele constituționale din 2016. Trebuie de asemenea, în cadrul acestor negocieri, să abordăm instrumentalizarea justiției, precum și slăbiciunile și lipsa de transparență a procesului judiciar, bazându-ne pe exemple și cazuri concrete. Un alt punct de interes comun ține de implementarea regională a acordului în Asia Centrală. De exemplu, mi se pare important să profităm de negocierile care țin de acest acord pentru a încuraja o cooperare constructivă și pentru a calma tensiunile economice și diplomatice între Kyrgyzstan și vecinii săi, fie că e vorba de Kazakhstan sau Uzbekistan. Două țări pe care o să le și vizităm în calitate de reprezentanțe Comisiei AFET în câteva zile. Care, acestea sunt deci cele trei axe pe care se bazează procesul raportului. Aștept uh, amendamente care ajută la explicarea acestor direcții pentru a uh, ameliora textul și, înainte de a încheia, vreau să salut prezența excelenței sale ambasadorul Kyrgyzstanului în Uniunea Europeană. Domnul ambasador este aici. Mulțumesc pentru atenție. Merci. Cristian? Mulțumesc, Cristian. Președinta delegației pentru Asia Centrală, doamna Peterson, are cuvântul. Um, dear colleagues. Dragi colegi, Kyrgyzstanul este o mică insulă a democrației în regiune. Sigur, democrația este una destul de fragilă acolo și Kyrgyzstanul are nevoie de sprijinul nostru la mai multe niveluri, economic, comercial, educație, Trebuie să ajutăm la consolidarea organizațiilor non-guvernamentale, ro, um, organi, societatea civilă, statul de drept. Acest acord este o bună platformă pentru viitoarea cooperare între Uniunea Europeană și Kyrgyzstan și mă bucur că Am propus să se accepte aceste noi schimbări la nivelul acordului și aștept să vedem o mai bună cooperare în viitor între Kyrgyzstan, între întreaga regiune, de fapt, și Parlamentul European. Mulțumesc! Thank you, Ms. Grigule Peterze. Mulțumim, domnule Peterze, și acum trecem la membri, așa cum apar pe lista de intervenții. Doamna Andrichiene, doamna Leo și domnul Nart sunt pe listă. Nu cred că am scăpat pe nimeni. Începem deci cu domnul Alio Marie. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe Cristian, care, ca de fiecare dată de altfel, face niște rapoarte precise și în același timp interesante. Cu câțiva ani în urmă am fost în Kyrgyzstan și ce mă uimește pe mine acolo este să observăm că uh, de fiecare dată folosim cam aceeași structură pentru aceste acorduri, indiferent de țara în cauză, ceea ce e ușor paradoxal să vezi că folosim exact același model de acord, aceleași cuvinte, aceleași trimiteri pentru țări diferite. Marocul uh, și cazul de care vorbim, de exemplu. Cred că important este totuși să știm să introducem și nuanțele necesare care să reflecte unde sunt țările respective, unde se află, de unde au pornit, unde se îndreaptă și asta să se regăsească și la nivelul obiectivelor care să fie clare, concrete și realiste. În primul rând. În al doilea rând, consider că genul acesta de acorduri nu poate fi separat, cum ne-a și sugerat domnul Preda, uh, deci nu poate fi separat de situația globală. Uniunea Europeană este până la urmă are până la urmă o viziune în ceea ce privește relația pe care vrea să o aibă cu întreaga regiune. China este pe punctul de a crea o nouă politică internațională referitoare la noul drum al mătăsii. Ce avem, ce facem noi europeni pentru a ne crea nouă viziune pentru acest popor care reprezintă un potențial economic și o cultură foarte importante. Regret să văd că uh, de fiecare dată acționăm punctual, țară cu țară, ignorând realitatea înconjurătoare pentru țările respective și tot ce se întâmplă. Care este perspectiva noastră asupra Asiei Centrale? ce legături avem cu Asia Centrală, noi, Uniunea Europeană, dincolo de acorduri uh, cu fiecare stat punctual. Dacă vrem să jucăm un rol politic la nivel internațional, trebuie să ne punem întrebări în ceea ce privește uh, evoluția regiunii în întregime. Există situații și aspecte politice diferite, sigur, dar vorbim despre o parte a lumii care nu ne poate lăsa indiferenți. Știu că nu asta urmărim cu raportul și că rapoartele prin natura lor nu permit să intrăm în detalii în această direcție. Dar ce mi-aș dori eu, Cristian, este că poate în prezentare să poți aminti că Uniunea Europeană poate și trebuie de altfel să aibă o ambiție politică și economică și strategică pentru întreaga regiune. Mulțumesc, Michel. Javier. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială, comparația între Kirghistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazahstan și chiar Turmenistan ne arată că vorbim despre țări diferite. Lucrurile sunt mult mai bune în Kirghistan decât în restul țărilor pe care le-am numit. Însă, fără îndoială, nu e o situație roză. Și există tendința de a crede că structura, suprastructura este cea care gestionează, dar nu este așa. Dacă nu înțelegem exact cum stau lucrurile și că Kirghistanul este într-o situație foarte fragilă, nu doar în context regional, vorbim de conflictele din trecut, din Golful Fergana, care este o regiune foarte complicată și care au impact asupra Tajikistanului și Kirghistanului, plus influența Afganistanului și mai sunt și alte aspecte esențiale, cum ar fi traficul de droguri prin Asia Centrală, care vin către Occident. Sunt niște date care trebuie să fie avute în vedere și pe care trebuie să le înțelegem. Și în plus, trebuie să înțelegem cum stau lucrurile cu Kyrgyzstanul. Kyrgyzstanul are o împărțire foarte interesantă între nordul uh, dezvoltat și sudul, care nu doar că e o zonă agrară și subdezvoltată, dar și acolo există puțin kirghiz. În orașul Oș, Uzbeci sunt majoritari și nu cârghezii. E un lucru important de avut în vedere, inclusiv din perspectiva diferențelor politice și structurale între partidele care au o mai mare bază în nord și cele care au o mai mare bază electorală în sud. E important să înțelegem și diferența esențială care există în Kyrgyzstan între stat și societate. De ce? Pentru că societatea este mult mai fiabilă în ceea ce privește a, tri, structurile tribale, ă, bărbile albe, care creează acele consilii în care se discută chestiuni foarte importante de natură penală și civilă. Și din ce motiv? Pentru că nu există fiabilitate la nivelul instituțiilor statului. De ce nu există? Pentru că instituțiile statului au o prezență importantă, un numitor comun uh, nefericit în toate aceste țări uh, din această regiune și anume corupția. Justiția este o justiție cu o structură feudală supusă adevăratei puteri, atât politică superstructurală, cât și economică. De exemplu, principalul partid din opoziție, Partidul Republican, este condus de un superoligarh, domnul Bapalov. Asta este important de știut. Când în discu- comerțul intră în politică, politica este o continuare a comerțului până la urmă. Toate aceste lucruri fac parte dintr-un uh, aspect esențial pe care trebuie să-l avem în vedere dincolo de acordul superstructural cu structura statului cu care trebuie să negociem, sigur, dar trebuie să înțelegem ce stă în spate, pentru că acolo este esența țării. Vorbim de adevărații oameni care se implică, cetățenii. Mulțumim, Javier. Doamna Andrichene, acum. Este Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Desigur că salutăm lansarea <clears throat> negociuri între UE și Kyrgyzstan pentru un acord bilateral modernizat care să înlocuiască actualul acord din 1999. Îl sprijinești și raportorul domnul Preda. Important să negociem să încheiem un acord ambițios, cuprinzător și echilibrat de generația a doua. În același timp, aș vrea să subliniez ce a spus doamna Alio Marie. Voi ar trebui să identifice clar ce dorește în Asia Centrală, ce obiective avem pe termen scurt și îndelungat pentru cooperare care, cu regiunea în ansamblu și în special cu Kyrgyzstan. Aceasta ar trebui să fie baza mm, resetării unor obiective structurale a strategiei de cooperare cu Kyrgyzstan. E important în special în contextul global, țara menținând și intensificându-și cooperarea cu Rusia și China țări pe care le vește, vede ca parteneri strategici. În al treilea rând, pe 6 iunie anul curent, China și Kyrgyzstan au convenit să aibă un parteneriat cuprinzător strategic. Dacă Uniunea Europeană nu vrea să-și pierdă influența în țară și să o lasă total Rusiei și Chinei, cu toate consecințele politice, economice de rigoare, prezența UE în uh, Kyrgyzstan trebuie să fie mai vizibilă și mai eficientă nou acord cuprinzător a trebuit să intensifice dispoziții legate de comerț, relații economice și certitudinea legală, transparența de legiferare, bună guvernanță, în fine. Dacă UE vrea să aibă un partener stabil și prosper în Asia Centrală, și aici vorbim despre Kyrgyzstan, trebuie să stabilească dispoziții ferme și angajamente în un acord cu privire la democrație, apărarea drepturilor omului, combaterea corupției, comerț corect, concurență, măsuri de securitate, indispensabile elemente pentru un acord cuprinzător. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Not the case. Se pare că nu. Așa că doamna Petra Gașparova, de la Serviciul de Acțiune Externă, care scopă de Kyrgyzstan. Sper că nu v-am pocit numele, spune vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru șansa de a fi aici, de a participa la dezbatere. Aș vrea să adaug doar câteva cuvinte ca secretar executiv pentru negocierea acestui nou acord care a început pe 19 decembrie anul trecut puțin despre contextul general. Avem relațiile cu Kyrgyzstanul care au evoluat uh, extrem de dinamic în ultimii câțiva ani și e nevoie de un nou acord care să modernizeze, să înlocuiască vechiul acord de apărare din anii 90. Nu în ultimul rând, pentru că și Kyrgyzstanul uh, a evoluat mult. E țara care a progresat cel mai mult în ce privește guvernanța și societatea deschisă, statul de drept, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Vrem să ne bazăm pe aceste valori în parteneriat, am progresat și în relațiile economice și prin cooperarea în materie de dezvoltare am depus eforturi active pentru reforme democratice, dar și în puterea judecătorească, educație, dezvoltare rurală și diverse domenii cheie. Noul acord ne va permite se extinde numărul de domenii în care activăm, vor fi și domenii noi de cooperare, unele legate de schimbări climatice, care în anii 90 nu era o mare prioritate. Vom include și domenii în care am cooperat mult și până acum, dar n-am avut temei legal, cum ar fi statul de drept, un domeniu cheie pentru noi avem nevoie de aceste acorduri de nouă generație care se reflectă exact ce s-a menționat aici din partea unora dintre eurodeputați, situația în schimbare în regiune și ne ocupăm acum de noua strategie pentru Asia Centrală care va ține cont de evoluții globale și regionale, dar și va ține cont de strategia globală și noile strategii elaborate pentru Afganistan și, foarte important, strategia de conectivitate. Adică nu privim Kyrgyzstanul ca țară separată, izolată, ci privim întreaga regiune cu atenție să vedem cum putem promova convergența standardelor internaționale și în special în ce privește ambițiile Rusiei și Chinei, care s-au menționat deja. Am avut până în prezent noua strategie și noile acorduri care să fie vehicul care să ne ajute să implementăm viziunea strategică și politică în regiune. Am avut până acum patru runde de negociere din decembrie anul trecut. Următoarea va avea loc în octombrie și trebuie să precizez că Mm, constatăm un angajament, o voință politică deosebită din partea partenerilor. Ambele părți sunt angajate să facă progrese cât mai rapid pentru a încheia un acord ambițios pentru viitorii aproximativ 20 de ani. Mulțumim. Acum, domnul Preda, dacă dorește să tragă concluzii, nu? Atunci, le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Calendarul. Vom avea termen limită pentru amendamente peste două zile. 30. Nu, nu, e un termen nou. 5 septembrie în loc de 25 septembrie. Votul la AFET pe 8 sau 9 octombrie sau 21 sau 22 noiembrie și sperăm că se va ajunge la plenară înainte de Crăciun. Asta e tot pentru ședința de dimineață. Continuăm ședința la două și jumătate. Domnul Coso va prezida un schimb de opinie cu domnul Bughea, numit recent șef al delegației UE în Libia. Bun.